Colleagues, good morning everybody. Let's get started. Uh, Dimineața tuturor, haideți să începem cu primul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi. Este vorba despre punctul 9 și anume reciprocitatea în achizițiile publice. Nu este prima discuție pe acest subiect, dar este prima după prezentarea din partea raportorului nostru. domnul Caspari. Așadar, haideți să-i dăm acestuia cuvântul pentru a își susține prezentarea documentului de lucru, care se regăsește în uh, documentația dumneavoastră și apoi vom trece mai departe la dezbatere și vom auzi și contribuția comisiei. Domnule Caspari, aveți cuvântul. Stimate domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc că putem să discutăm astăzi acest document de lucru. În documentul de lucru am încercat să sintetizez niște întrebări care au fost reiterate la ultimele dezbateri. Ne confruntăm cu situația că există anumiți membri care ar dori să respingă cu totul propunerea comisiei și există de asemenea mulți membri care, din punctul de vedere al conținutului, consideră că trebuie să mai dezbatem uh, acest document. Părerea mea este că articolele 8 și 10 nu sunt puse sub semnul întrebării de nimeni, de aceea nu necesită discuții suplimentare. Dar trebuie să ne concentrăm asupra articolului 6 și, în plus, să mai discutăm și despre alte detalii. Iar întrebările care au fost adresate în ultimele săptămâni, pe de o parte, uh, la audiere nu s-a dat un răspuns referitor la cât de deschise sunt piețele de achiziții publice în comparație cu partenerii noștri comerciali și de aceea sunt recunoscător că Departamentul pentru uh, Studii de Impact din Parlamentul European a solicitat și prelucrează un astfel de studiu pentru că eu consider că ar trebui să uh, lucrăm și să votăm uh, pornind de la o bază comună. În al doilea rând, diverse state membre au o anumită legislație și uh, prevederi referitoare la posibilitatea excluderii de pe piața de achiziții publice a furnizorilor de anumite mărfuri și servicii. De asemenea, la considerentul 18 uh, se spune că dacă acest regulament intră în vigoare, atunci reglementările naționale sunt, ies din vigoare, însă în articolele regulamentului nu este prezentă o astfel de propunere. De aceea propunerea mea este să spunem celor care consideră acest subiect ca un atac protecționist că dacă regulamentul european intră în vigoare, atunci uh, reglementele naționale devin caduce. În felul acesta putem avea o abordare clară și putem să ne impunem această alternativă politică. Vorbim și despre uh, faptul dacă acest instrument servește cu adevărat deschiderii pieței sau este vorba doar de protecționism. În ceea ce privește răspunsul comisiei, nu există unul definitiv, acesta nu a fost furnizat nici la audiere, dar eu propun să nu respingem într totul propunerea comisiei, ci să ne gândim în ce măsură putem să introducem o clauză de revizuire în acest regulament care să reprezinte o propunere pentru toți cei care au o atitudine sceptică față de acest dosar. Să spunem, haideți să încercăm să vedem cum stau lucrurile. Comisia, în introducere, a uh, încurajat uh, spre introducerea unei clauze de revizuire, care însă nu a mai uh, fost introdusă. Așadar, propunerea mea este ca, pe lângă obligațiile de raportare de la articolul 19, să introducem și o clauză de revizuire. Trebuie să fim dispuși să negociem și Comisia trebuie să vină și cu o variantă a celui de-al doilea raport, iar după prezentarea celui de-al doilea raport să se justifice clar de ce, din perspectiva Comisiei, nu uh, există necesitatea modificării regulamentului, respectiv dacă după șase ani va trebui să existe această modificare. În felul acesta avem un instrument pentru a putea face presiune. De asemenea, avem nevoie de o justificare solidă referitoare la faptul de ce nu este nevoie de nicio modificare. În felul acesta, introducem o oarecare motivație, și anume că dacă Comisia nu își îndeplinește obligațiile, regulamentul uh, nu va mai fi în vigoare. În plus, trebuie să ne asigurăm că nu prejudiciem țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește evoluția lor economică. Așadar, propunerea noastră pentru cei care protejează și reprezintă interesele țărilor în curs de dezvoltare, noi propunem să fie introduse uh, criterii asemănătoare cu cele din GSP, să vedem care sunt acele țări care trebuie să fie excluse din domeniul de aplicare al regulamentului, astfel încât să nu existe prejudicii. Apoi, la cifra 5 este esența uh, propunerii mele și anume uh, cum reușim să creăm un efect de pârghie pentru negocierile internaționale privind politica comercială. Vorbim aici despre articolul 6. Articolul 6 prevede ca uh, este vorba despre licitațiile care se organizează, țările sunt cele care decid ce și cum și cine este exclus. Din punctul meu de vedere, însă, nu există o politică comercială stringentă în această situație, ci uh, este vorba despre uh, comunități care pot decide ele însele în această privință. Am putea ajunge și la o situație specială, o anumită comunitate, conform articolului 6, să uh, dorească să excludă un furnizor, însă o altă comunitate, o altă autoritate locală oferă de asemenea o licitație, iar furnizorul acesta aplică și pentru licitația aceasta este acceptat la una dintre licitații, la cealaltă nu. Efectul de pârghie nu se realizează, de aceea propunerea mea este să lăsăm articolul în regulament, dar numai dacă o, o procedură este deschisă conform articolul 8 și 10. Atunci autoritățile contractate pot invoca articolul în momentul în care a fost declanșată procedura. Apoi, punctul 6. Aici este vorba despre întrebarea uh, ce este de făcut în situația în care autoritățile contractante doresc să recurgă la derogare conform articolului 13. În situațiile și circunstanțe excepționale, autoritățile contractante nu trebuie să poată smina aplicarea prezentului regulament recurgând la derogări. Însă, trebuie um, să ne asigurăm că există un mecanism prin care Comisia se poate interzică unei autorități contractante aplicarea de derogări. Pornind de la această bază, propun să purtăm o dezbatere. Până la reuniunea din iunie vom ști și care este rezultatul studiului de impact uh, realizat de departamentul nostru de resort din Parlamentul European. Vom cunoaște și punctul de vedere al serviciului juridic, iar propunerea mea este ca astăzi să folosim acest prilej pentru a discuta despre documentul de lucru, iar apoi în iunie să lucrăm în baza documentelor uh, a studiului de impact și a poziției uh, serviciului juridic. Sintetizând, am încercat uh, cu documentul de lucru să vin cu diverse propuneri pentru toți cei care sunt sceptici față de acest dosar. Așadar, am încercat să introducem această, să propun introducerea acestei clauze de revizuire cei care doresc să aibă documentul de lucru și acestora am încercat să le fac niște propuneri, să consolidăm anumite aspecte iar cei care își fac griji pentru țările în curs de dezvoltare, țări terțe și pentru aceștia am dorit să vin cu o propunere. M-aș bucura să discutăm despre toate aceste lucruri pentru a obține o majoritate bună pe marginea acestui dosar. La Consiliu nu, se, nu există disponibilitatea de a se negocia despre acest dosar, de aceea dorința mea ca la Parlamentul European să uh, ne gândim cu o mare majoritate ce dorim să facem pentru a putea face presiune ulterior asupra Consiliului. Vă mulțumesc! Thank you very much for your... Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte constructivă a documentului de lucru. Urmează acum uh, domnul Bert Lange, raportor din umbră din partea socialiștilor. Vă mulțumesc, domnul președinte. Dragă Daniel, mai întâi aș evidenția ultimul aspect pe care l-am amintit, adică dacă cădem de acord că vrem într-adevăr să avem o astfel de legislație, atunci trebuie să facem cumva în Parlamentul acesta să întrunim o majoritate mare care să uh, cuprindă diferitele puncte de vedere, pentru că altfel nu vom fi în măsură să purtăm negocieri eficace cu Consiliul. Așadar, susțin abordarea ta în mod explicit, adică uh, să încercăm să obținem un amendament de compromis cu susținere largă uh, pentru cele mai diferite grupuri și curente, astfel încât să putem face o ofertă solidă Consiliului la negocieri uh, pentru ca în cele din urmă această, acest proiect legislativ să poată fi pus în aplicare sunt eh, unele aspecte pe care le-am amintit și care eh, sunt importante pentru noi. Le susținem. Mai întâi, poziția diferențiată față de statele în curs de dezvoltare. Aici eh, susținem poziția conform care ar fi urmat de aplicat și de urmat criteriile GSP, pentru că acestea ajută la diferențierea între diferitele state terțe. Eu cred că este o abordare bună același timp, comasarea articolelor 6 și 10 cred că este oportună, pentru că astfel ne asigurăm că uh, nu există condiții diferite aplicabile pentru, uh, pentru impunerea excluderii de la uh, lista ofertanților a unor prestatori de servicii. Acum, sigur, în ce privește standardele, mai trebuie să vorbim puțin despre introducerea aspectelor sociale și de mediu. Pentru că în multe domenii există o subminare a condițiilor sociale, de exemplu, sau și a celor de mediu, care creează uh, condiții inechitabile de competiție. În Eh, articolul 59 eh, din tratat avem o formulare care cred că ne-ar putea ajuta. Și poate că eh, și în dispozitivul acestui instrument am putea să includem o, o teză similară, conform căreia Comisia va verifica respectarea acestor criterii. Respectiv, eh, trebuie să garantăm că aceste criterii vor fi aplicate atunci când un prestator de servicii va fi exclus eh, de la licitații publice sau proceduri de achiziție publică. În plus, eh, putem Eh, putem, în ce privește termenele, putem să le formulăm întâi ceva mai restrictiv și după aia să vedem în practică dacă cum nu cumva se cer o eh, termen eventual mai eh, generoase. Eu cred că este important să păstrăm o poziție cât se poate constructivă. Și apoi, în ce privește acest prag de 5 milioane de euro, nu știu dacă este un uh, prag uh, uh, care se aplică tuturor situațiilor, poate ar trebui diferențiat după diferitele tipuri de servicii, dar asta vom mai vedea în cursul deliberărilor, dacă e nevoie sau nu e nevoie de a fi modificat acest prag. Cam atât din partea mea. Mă bucur că avem o cooperare constructivă. Um, Președintele, nu văd alt raportor din urmă din umbra, dorește altcineva în nume propriu să ia cuvântul? Domnul Sturdy? Uh, only apologize for Emma Uh, îmi cer scuze uh, în numele Emei care nu este aici, uh, Daniel, dar uh, am observat că abordarea ta este extrem de echilibrată și în nume propriu pot să-ți spun că uh, grupul meu uh, Eh, se așteaptă să, con- eh, să colaboreze la fel de constructiv ca și până acum eh, și pe viitor. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Atunci să dăm cuvântul reprezentantului Comisiei, Robert Ludermilch. Este în sală? Nu știu, nu, nu recunosc. Domnule reprezentant al Comisiei, aveți cuvântul. Suntem foarte mulțumiți, domnule președinte, de uh, receptarea pozitivă a propunerii noastre și, și de atitudinea pozitivă pe care a adoptat-o Parlamentul. Încă de la început am spus că suntem deschiși pentru a reflecta asupra punctelor de vedere, punctelor de vedere aici exprimate. Înțeleg că există o majoritate deja a celor care sunt în favoarea unui astfel de instrument și că există puțini Uh, reprezentanți, uh, membrii rezervați în privința uh, utilității și oportunității sale. Din partea DigiMarket putem să vă oferim o reacție preliminară, dacă doriți, față de propunerile pe care le-am auzit. Aș începe cu una care este legată de prima întrebare pusă de domnul Caspari adică de cât de deschise sunt de fapt piețele pentru achizițiile publice. Suntem într-o situație dificilă pentru că știm că datele pe care le avem nu sunt perfecte. Statisticienii nu uh, privesc din, neapărat uh, dincolo de cifrele pe care le sunt uh, furnizate. Dar, din punct de vedere juridic, din punct de vedere al angajamentelor uh, juridice, uh, Cred că suntem într-o poziție bună, deci cel puțin licitațiile care se lansează, nu și cele care se finalizează, ne arată că, uh, că suntem pe calea cea bună în ce privește, în ce privește achizițiile um, publice. Deci există o deschidere juridică față de aceste uh, achiziții publice. Sunt de acord uh, așadar că Uh, aplicarea uh, criteriilor despre care ați uh, vorbit ar putea fi totuși utile. În același timp, nu este întotdeauna foarte ușor să identifici toate componentele ofertelor care sunt aduse la procedurile de achiziții publice, pentru că unele sunt foarte complicate. Uneori, uneori este dificil să evaluezi dacă, uh, dacă 50% din valoarea apreciată a uh, tranzacției de achiziție publică este sau nu reprezentată de anumite servicii. Apoi, am luat notă de uh, ceea ce se cere în considerentul 18, respectiv articolul 5. Articolul 5 am încercat să-l, să-l, să-l formulăm cât se poate de clar, susținând că noi suntem singura instanță, aceasta este singura instanță care poate lua măsuri concrete. Sigur, nu este așa de clar uh, cum este în cele 10 porunci, să nu faci așa, să nu faci altfel, dar cred că este totuși clară atitudinea față de statele membre. În ce privește clauza de revizuire, uh, noi putem fi deschiși. Uh, în multe acte legislative avem astfel de clauze de revizuire, deci nu cred că este o problemă aici. Nu sunt însă nu sunt însă sigur că este la fel de oportună această clauză de caducitate eh, pe care vreți să o includeți într-o clauză standard de revizuire. Clauza standard de revizuire este, eh, este foarte eh, limpede, adică solicite ca la un interval de timp instrumentul legislativ să fie revaluat sub aspectul eficienței sale. În ce privește țările uh, Uh, în curs de dezvoltare. Aici situația este mai uh, dificilă. Uh, țările cel mai puțin dezvoltate, așa numitele țări LDC, reprezintă aici o, o posibilă complicație, dar ele sunt foarte puține la număr. Um, iar pentru țările în curs de dezvoltare, unde există venituri ceva mai mari pe capita, acolo se pot aplica criteriile GSP. Um, um, în același timp, eu cred că mai trebuie să examinăm ce înseamnă impactul uh, unei astfel de uh, excludere a țărilor în curs de dezvoltare. Iar în ce privește pragul, uh, vom, vom examina oportunitatea propunerii dumneavoastră, dar um, deocamdată această observație este doar preliminară. Sigur că păstrarea status quo-ului actual ar face mai dificilă diferențierea eh, lucrurilor. Dacă îmi permiteți, eh, voi da cuvântul acum colegei mele, care eh, este expertă în ce privește piața internă și implicațiile articolelor 6 și 8 asupra funcțiilor și funcționării pieței interne. Mulțumesc, Rupert, mulțumesc tuturor. Trebuie să mă prezint. Sunt Jochino Management. Sunt în această funcție de la 1 aprilie. Câteva cuvinte în legătură cu cifrele și achiziția publică legat de ceea ce a spus Rupert pe piața internă. Dreptul de penetrare a comerțului transfrontalier este de 1,5%. Vedem astfel din nou că între potențialul de deschidere și uh, deschiderea efectivă este greu să interpretezi pot, uh, în mod corect cifrele, pentru că 1,5% este rata de penetrare uh, a comerțului direct transfrontalier. Aceasta este pozitivă față de dreptul de penetrare. Însă pentru a face o uh, idee ca atunci când ne bazăm pe uh, cifre. În al doilea rând, am înțeles uh, punctul dumneavoastră în legătură cu uh, opțiunea pentru 8 până la 10 în loc de 6. Problema aici este că omologii dumneavoastră și prietenii noastre din Consiliu par să meargă în direcția opusă. Nu vor să audă de 8 până la 10 și uh, vor 6. Deci va fi greu să punem cele două puncte de vedere la oaltă. Suntem gata să ne gândim la modalități de a îmbunătăți uh, Uh, legătura dintre 6 pe de-o parte și 8 la 10 pe de altă parte. Însă considerăm că condiționarea aplicării articolul 6 de deschiderea unei investigații în legătură cu articolul 8 ar, fi, ar însemna să mergem prea departe și ar fi perceput ca uh, un steguleț roșu din partea uh, omologilor noastre din Consiliu. Uh, analizăm uh, posibilitatea de a îmbunătăți manevrarea celor două uh, regimuri. Discutăm cu dumneavoastră și așa cum a spus Rupert, ne bucură faptul că această inițiativă vă este dragă, vreți să o promovați, să facă progrese și v-ați exprimat punctul de vedere clar în fața Consiliului pentru că acest dosar să meargă mai departe. Vă mulțumesc! președintele. Bun venit la Parlament uh, și în rândul comisiei noastre. Să ne întoarcem la portorul nostru. Nu, Bert Lange. Doresc să întreb Comisia referitor la uh, criteriile sociale și de mediu. Aceste chestiuni, uh, pe acestea nu le-ați menționat. Poate puteți să spuneți câteva cuvinte referitoare la ele. Colegul meu are dreptate. Comisia nu a reacționat uh, la această problemă, la această întrebare. Aș dori și eu să adresez o întrebare uh, directorului Direcției Generale Piață referitor la articolul 6. Înțeleg că la Consiliu um, sunt mai degrabă în favoarea articolului 6 decât în favoarea articolelor 8 și 10. Însă, aș vrea să știu dacă văd lucrurile greșit sau poate că situația este următoarea. Articolele 8 și 10 se asigură că avem o politică comercială uh, comună, stringentă europeană și uh, dacă există furnizori din alte țări, uh, aceștia pot să fie excluși. Deci, eu Așa interpretează articolele 8 și 10, pe care le consider un instrument central. Iar articolul 6, fără ca articolele 8 și 10 să devină caduce, autoritățile contractante, conform articolului 6, furnizorii pot fi excluși. De fapt, este contrariul la ceea ce vrem să obținem. În felul acesta avem o fragmentare foarte mare, iar fiecare uh, Uh, autoritatea locală, cu uh, acordul comisiei, poate să facă ceea ce dorește. Și nu obținem ceea ce doream să obținem, nu mai avem efectul de pârghie și nici o politică comercială stringentă, ci o excludere uh, arbitrară a furnizorilor terți. Puteți să mă ajutați să îmi înlătur rezervele în această privință? Pentru că noi nu dorim să dăm Consiliului un instrument care să ofere posibilitatea statelor membre să excludă arbitrar. Eu am înțeles că este vorba despre faptul că, în calitate de Uniune Europeană, trebuie să avem o uh, politică comercială comună, eficientă și împreună trebuie să obținem un efect de pârghie. Aș vrea să știu dacă am înțeles eu până în prezent lucrurile greșit sau cum reușim să depășim această dilemă. Președintele, eh, Comisia, deci sunt două întrebări și am o a treia. S-a făcut eh, trimitere la legislația existentă pe plan național și la restricțiile existente pe plan național în ceea ce privește participarea uh, străină uh, în licitațiile de achiziții publice. Aveți uh, informații? Aveți o listă a legislațiilor naționale? Puteți să oferiți Parlamentului acest tip de informație? Comisia, aveți cuvântul pentru a da răspuns la cele trei întrebări adresate. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Desigur, nu suntem insensibili la argumentul care a fost adus și cred că mesajul clar pe care vrem să-l transmitem este că încercăm să ordonăm uh, mai mult sistemul oricum. Legătura între articolul 6, măsuri descentralizate și o politică comună comercială, uh, deocamdată uh, propunerea este asigurată de comisie. Am luat notă de punctul de vedere al domnului Caspari că acest lucru nu este suficient, că acest poate să ducă, să ducă la inconsecvență. Uh, vrem să introducem un grad mai mare de coerență în, sistemă, în sistem, să întoarcem complet lucrurile, poate ar însemna să mergem prea departe, însă Procedura conformă articolului 6 este să există un răspuns uh, rapid uh, spre deosebire de instrumentele existente la nivel uh, european, trebuie să facem o investigație, deci sunt lucruri care durează mai mult. Trebuie să avem un aviz motivat dacă permitem unei entități să facă acest lucru. Ideea este că politica, pentru că avem exact situația asta. Cu cât o să-i spunem mai mult da domnului Caspari, uh, o să uh, uh, fim de acord instinctiv că instrumentul european este mai bun și trebuie să optăm pentru el. De aceea vreau să fiu prudent în această etapă. Însă, vom uh, încerca să întărim uh, și mai mult cele două. Poate că uh, acest lucru nu depinde numai de noi, ci de discuțiile tripartite care vor avea loc într-o zi. A doua întrebare, în legătură cu legislația statelor membre, legislația individuală, cunoaștem diferitele sisteme care nu sunt neapărat uh, compatibile. Putem să vă citim Belgia, Cipru, Estonia, Austria, Italia și um, Regatul Unit, candidații în uh, cauză, ce fac aceștia. Uh, Uh, totul este fragmentat, unii permit uh, compensații, alții optează pentru excluderi, deci informația există și uh, suntem gata să vă împărtășim. Se află pe pagina 19 a studiului de impact. Cam aici ne-am uh, blocat uh, în această etapă și va trebui să continuăm această dezbatere, să vedem unde este punctul de echilibru între cele două. Însă un comentariu uh, din instinct, raportorul sigur merge pe linia comisiei. Apoi întrebarea mai dificilă legată de forța de muncă și standardele sociale, cred că acest uh, instrument se concentrează pe uh, problema uh, reciprocității. Cred că avem alte instrumente care să asigure coerența uh, Uh, și problemele de mediu și de ocuparea forței de muncă, dacă există o încălcare, atunci chiar avem o problemă. Însă nu ne concentrăm asupra celor instrumente în momentul de față. Este prima oară când întrebarea se pune atât de clar în această privință. Vom analiza lucrurile să vedem ce putem face uh, efectiv în conformitate cu articolul care a fost menționat. Uh, după părerea mea, acest lucru ridică în discuție uh, o serie de întrebări la care nu putem da uh, răspuns în momentul de față nici în la Comisie, nici în uh, Consiliu. Președintele, mulțumesc. Înainte de a-i da cuvântul din nou domnului uh, Caspari, o să-i dau uh, uh, cuvântul Cristianei Muscardini, care tocmai a sosit și a cerut să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. În numele doamnei McClarkin de la ECR, aș vrea să uh, Uh, îl susțin pe domnul Caspari în excelenta treabă pe care a făcut-o și în același timp aș vrea să subliniez faptul că multe din îndoielile care au fost exprimate de raportor sunt uh, îndoieli pe care le împărtășește și doamna McClarkin. Nu cred că răspunsul Comisiei dat astăzi uh, liniștește aceste uh, îngrijorări. Așa încât aș vrea să transmit acest, uh, această problemă din partea colegii. Domnul Caspari. Mulțumesc, doresc să vă mulțumesc pentru această dezbatere și mă bucur să Discutăm data viitoare despre punctul de vedere al serviciului juridic, respectiv despre studiul de impact realizat de Departamentul de Profil al Parlamentului European Uh, atunci vom uh, avea un uh, raport, un proiect de raport și vom putea discuta despre toate aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru toate sugestiile și recomandările. Acesta este un subiect important. Trebuie să discutăm și despre standarde sociale și de mediu și să vedem cum le putem integra și dacă Comisia dorește să discute despre preferințele uh, generale și standardele respective și despre acest lucru putem să mai discutăm. Vă mulțumesc, aștept cu nerăbdare următoarea dezbatere pe această temă. Thank you very much. Președintele, mulțumesc că facem uh, progrese uh, în această privință. Acum trecem la punctul 10 Regimul comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole. Este un aviz pentru Comisia Agri. Raportorul este Albert Des. Este aici, în sală. Așa încât o să îi dau cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește acest aviz, este vorba despre o propunere de regulament a Parlamentului European și a Consiliului referitor la uh, prevederile, prevederile comerciale uh, cu privire la anumite produse uh, rezultate din transformarea produselor agricole. Vorbim aici despre articolul 43 aliniatul 2 și aliniatul 72 articolul 2 despre din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, care reprezintă temeiul juridic, competența uh, legiuitorilor Uniunii Europene este așadar dată. În general, acest dosar vorbește despre adaptarea politicilor comerciale la diversele produse agricole în contextul tratatului de la Lisabona. Vorbim aici despre acte implementate, acte delegate și despre o ordine comună a pieței în intervalul 2014-2020. Am pus accentul, în primul rând, pe numărul scăzut al actelor delegate și al actelor de implementare. După cum puteți să observați uh, și cum se va dovedi pe viitor, este foarte dificil uh, să realizăm acest lucru pentru că Parlamentul European beneficiază de puține resurse și mm, de aceea întâmpină dificultăți. Comisia uh, Trebuie așadar să desfășoare și să pună în aplicare uh, actele uh, de implementare și actele delegate. Trebuie realizată o politică coerentă cu ordinea de piață. Uh, Uh, din acest motiv, această adaptare trebuie să fie realizată nu pentru o perioadă de 5 ani, ci pe una, pentru 7 ani, pentru că acest regulament al pieței uh, trebuie să fie valabil până în anul 2020. Așadar, și acest dosar trebuie să se refere la același interval de timp, astfel încât să se adapteze realității. După cum știți uh, cu toții foarte bine, în calitate de coordonator al PPE la Agri, în contextul uh, reformei politicii agricole comune, am uh, încercat să impun uh, o birocratizare mai mică și o simplificare susținută. Am reușit să țin cont de aceste aspecte. Am înaintat amendamente cu privire la o debirocratizare și la o simplificare, respectiv la o coerență politică sporită. Pentru noi, regulamentul pentru piață este important. Acesta nu va intra în vigoare la 1 ianuarie 2014, nu este posibil din punct de vedere tehnic, ci acest lucru se va realiza în anul 2015. Eu, la Agri, sunt uh, competent și raportor pentru ra- uh, raportul uh, de tranziție și s-a dovedit că este uh, important ca această perioadă de valabilitate să fie adaptată rapoartele comisiei uh, trebuie și ele uh, luate în considerare, de asemenea reglementările uh, din domeniu trebuie uh, tratate în mod corespunzător. În ceea ce privește aceste aspecte tehnice, nu doresc să intru prea mult în detaliu. Pentru mine, în calitate de politician în domeniul agriculturii, este foarte important ca noi, ca fermieri, să uh, facem față concurenței la nivel internațional. Și de aceea punem accentul, și despre aceasta este vorba și într-o decizie a Parlamentului din octombrie 2010, uh, atunci, uh, cu o mare majoritate, am decis uh, în toate grupurile politice că pentru agricultură este nevoie de o protecție externă a calității. Asta înseamnă că este nevoie de o protecție nu din punct de vedere vamal uh, și din perspectiva financiară, ci din perspectiva calității. Dorim ca standardele de protecție a consumatorului, de protecție a mediului, standardele de protecție a animalelor să fie uh, luate în considerare atunci când vine vorba despre importurile agricole către Uniunea Europeană. Iar dacă Comisia va negocia pe această direcție, atunci noi nu ne vom confrunta cu probleme majore în ceea ce privește piețele deschise. Vă mulțumesc! Bring the floor to the... Mulțumesc, spune președinte Bert Lange de la SCD. Dankeschön. Mulțumesc. Cred că sunt două subiecte tematice care sunt importante și care nu au legătură neapărat numai cu politica agricolă. Vorbim în primul rând despre uh, aspecte de transparență, care în contextul tratatului de la Lisabona joacă un rol important față de Consiliu. Avem, iată, un alt, o altă balanță a puterilor. De aceea, eu consider că în procesele decizionale trebuie să existe mai multă transparență. Parlamentul European trebuie și opinia acestea trebuie luată mai puternic în considerare în procesul decizional. În al doilea rând, se pune întrebarea actelor legislative delegate. Uh, și anume în ce măsură le admitem pe acestea și în ce măsură acestea sunt integrate mai puternic în controlul parlamentar. Și de asemenea, pentru ce interval de timp sunt admise acestea, mai ales când vine vorba despre amendamentul 4. Trebuie să mai analizăm o dată în plus pentru a vedea care sunt uh, aspectele comune. Însă abordarea în această privință, în ceea ce privește actele delegate și anume că este nevoie de claritate și de respectarea dreptului Parlamentului, impunerea acestuia, acest aspect este unul decisiv. Thank you. No. Președintele, mulțumesc. Dacă dorește și altcineva să intervină, vreți să puneți o întrebare comisiei? Nu, bun. Deci să ascultăm să-l ascultăm pe domnul Salvatore Dacunzo. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu cât se poate de succint este o propunere cu caracter tehnic, așa cum a fost subliniat de raportor. E vorba de alinierea sistemelor comerciale uh, actuale în ceea ce privește transformarea uh, produselor uh, agricole în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Nu avem intenția să introducem elemente substanțiale, elemente de fond, ci să consolidăm aspectele juridice existente Raportorul a vorbit despre implicarea Parlamentului în elaborarea actelor delegate și dorim să stabilim un sistem mai eficient în ceea ce privește procedura Uh, simplificarea procedurală. Așa încât uh, așteptăm uh, contribuțiile raportorului. Desigur, în acest dosar este important să existe un paralelism și o consecvență cu rezultatul ulterior al negocierilor în ceea ce privește politica agricolă comună. Este un punct important care trebuie subliniat. Vă mulțumesc foarte mult. Președinte, domnul Albert Des, raportorul, pentru a încheia discuția. Intervenție fără microfon. Ja. Pardon. Ja, Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ceea ce privește întrebările domnului Bernd Lange, doresc să fac o observație. Sunt într totul de acord uh, cu tine. Trebuie să ne asigurăm că transparența față de Parlament este dată. De asemenea, și în ceea ce privește actele delegate legislative, trebuie să avem posibilitatea de a uh, aduce totul înapoi. Însă trebuie să avem uh, temel juridic uh, potrivit. La, în domeniul agricol avem întotdeauna o problemă. Vorbim despre uh, personal și, uh, și în grupul nostru politic am discutat despre acest lucru. Este nevoie de o dezbatere fundamentală, pentru că uh, eu sunt de părere că la comisie, ar trebui să reducem 5%, cu 5% personalul și să-l punem la dispoziție Parlamentului pentru a avea aici o egalitate de drepturi. Pentru că, conform uh, tratatului de la Lisabona, cu resursele noastre, noi nu mai suntem în stare să ne îndeplinim sarcinile conform uh, tratatului de la Lisabona. De aceea trebuie să delegăm atât de mult. Însă, conform tratatului de la Lisabona, nu trebuie să delegăm totul către comisie. Cred că ar trebui să aibă loc un uh, schimb de număr de personal, astfel încât să putem uh, lucra pe această direcție. În rest, nu cred că există prea multe divergențe de opinie. Cred că putem să fim de acord cu aceste propuneri în grupurile politice. Thank you. Uh, since we Președintele, mulțumesc. Suntem uh, prestați de timp uh, în legătură cu acest dosar. Timpul de depunere a amendamentelor, termenul este mâine la prânz pentru a transmite avizul Comisiei Agri. Uh, urmează votul, programa pentru ora 10 așa încât propun o pauză de câteva minute până la ora 10 fix astfel încât uh, să distribuim uh, listele de vot. Deci pauză câteva minute.

Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile. Haideți să continuăm. Continuăm cu sesiunea de votare. Well, first item to be voted is, uh... Primul document pe care îl votăm este proiectul de raport pe, cu privire la primul raport anual al Comisiei și Parlamentului uh, pe tema creditelor de export. Uh, raportul Ianic Jadu. Votăm compromisul 1. Cine pentru? Adoptat. Amendamentul 15. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Se cere verificarea amendamentului 15. Am deschis votul. Vot închis acum. Se respinge. Amendamentul 14. Cine pentru? 14. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Nu sunt sigur, spune președintele. Haideți să verificăm amendamentul 14. Am închis votul. Respins. Amendamentul 16. Cine pentru? Împotriva? Daniel Caspari, votez sau nu? Cine se abține, se respinge. Se cere verificarea. Deschid votul pe amendamentul 16. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 18. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt sigur. Verificăm. Votul e deschis pentru amendamentul 18. Vot închis acum. Adoptat. Amendamentul 19. Pentru? Împotrivă? Abține respins. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A, se dorește verificarea. Verificăm amendamentul 20. Votul e deschis. Vot închis. Respins. Amendamentul de compromis 2 pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis pe 3, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Urmează 29. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 30. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 5 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 34 pentru? Împotrivă? Abțineri? respins. 36 pentru, împot- 5, pentru 36 împotriva, abțineri, să verificăm. Verificăm amendamentul 36, votul e deschis. La 36, repetă președintele, vot închis acum. Să respingem. Amendamentul 37, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Se cere verificarea. Am deschis votul pe amendamentul 39. Și am închis votul. Se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 47 pentru, împotrivă, abțin respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 49, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 6 pentru, împotriva abținerea adoptat. Amendamentul 55 pentru, împotriva, abțineri, respins. 56 pentru, împotriva, abțineri, respins. Citațiile, uh, un, amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Se cere verificarea la amendamentul 1. Votul e deschis. Și s-a închis acum. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Considerentul B, amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri respins. 7 pentru, împotrivă, abțineri respins. 8. Se cere verificarea la amendamentul 7. Am deschis votul. și l-am închis. Ah, s-a adoptat. Atunci, amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și vot final. Am deschis votul. And vote is closed. Și am și închis votul adoptat cu o majoritate convârșitoare. 28 pentru, 1 împotrivă, fără abțineri. Felicitări raportorului. Raportor fiind domnul Ianic Jado. Și urmează acum punctul 12. Recomandare privind procedura pentru un acord interimar între UE și statele membre de o parte, respectiv Africa Centrală de cealaltă parte. Avem două amendamente care sunt identice, așa că le votăm împreună. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respinse vot final asupra recomandării astfel amendate. Votul e deschis. Și s-a închis acum. Și se adoptă 24 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Urmează o altă recomandare așa numitul acord paralel EU, EUNIS, dacă nu greșesc, se referă la niște standarde pentru autovehicule. Votul e deschis. Și acum l-am închis. Se adoptă 28 pentru, uh, niciun împotrivă, abținere. Urmează o altă recomandare cu privire la Comitetul, Național Unite, Comitetul Economic al Națiunilor Unite pentru Europa. Votul este deschis. Și este închis acum. Adoptat în unanimitate, 28 pentru, niciun împotrivă, niciunul la abținere. și a propune de rezoluție pentru deschiderea unor negocieri cu privire la deschiderea serviciilor. Eu sunt raportor în acest caz și atunci vă invit să votăm amenamentul 11. Cine e pentru? PPE-ul votează sau nu votează? Deci amendamentul 11. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 12. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respinsă. A doua parte. Pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat-o. Haideți să verificăm totuși uh, votul pe cea de-a doua parte. Am deschis votul. Și am închis votul. Ah, într-adevăr, se adoptă. Amenamentul 13. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amenamentul 14. Pentru? Da, este și aici un vot pe părți. Votăm doar prima parte. Da? Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? respins. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, adoptată. Se dorește verificarea votului la a doua parte a amendamentului 14. Am închis votul. Se adoptă. Și ce mai votăm noi? Întreabă președintele. Da, amendamentul 15. cine e pentru? Împotriva, abțineri, respins. 16 pentru, împotriva, abțineri, respins. 17 pentru, împotriva, abțineri, respins. 18 pentru, împotriva, abțineri, respins. 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. 20 pentru, împotriva, abțineri, respins. 21 pentru împotriva abțineri adoptat, 22 mi se indică că aici este un amendament oral eh, depus. E adevărat? Puteți să-i dați citire? Da. Dorim să eh, să schimbăm deplores cu regrets, deplânge cu regretă. Eh, de la acest amendament. Uh, am căzut de acord cu reprezentanții câtorva grupuri politice pentru a uh, reduce puțin în intensitatea textului. Înțeleg că între timp susținerea nu mai există pentru această propunere, dar amenamentul oral a fost adoptat la momentul respectiv. Uh, n-am avut însă timp n-am, avut însă timp cu Helmut să schimbăm te- textul în notes, notează că. Președintele, există vreo obiecție la acest uh, amendament oral? Nu? Atunci să votăm amendamentul 22 cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 23 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 24 pentru. Împotriva abțineri respins. 25 pentru. Împotriva abțineri respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri respins, 27 pentru, împotrivă, abțineri respins, 28 pentru, împotrivă, abțineri respins, 29 pentru, împotrivă, abțineri respins, 30 pentru, împotriva abțineri respins, 31 pentru, împotriva abțineri respins, 32 pentru împotriva abțineri respins, 33 pentru împotriva abțineri respins, 34 pentru împotriva. Cine pentru 34? Împotriva, abțineri respins. 25 spune președintele. Nu, 35. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. 36 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis nu se dorește verificarea la amendamentul 36. Votul e deschis. Vot is closed. Vot închis se respinge. Compromisul 1. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Se cere verificarea pe, la compromisul 1. Votul e deschis. Vot închis. Ba, nu s-a adoptat. 37 și 38 identice, votate împreună. Nu, trecem direct la compromisul 2. Vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptată. A doua parte. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptată. Dar se cere verificarea. Deci vot deschis pe partea a doua a compromisului 2. Am închis votul. Ba nu, s-a respins. Și partea a treia, cine pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Se cere și verificare și la cea de-a treia parte. Vot deschis. Vot închis. Compromisul 3, cine pentru? Împotriva. Vă rog, doamnelor și domnilor, ridicați-vă uh, mâna. Compromisul 3, cine îl dorește, cine nu, cine se abține, respins. Verificăm compromisul 3, votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. E nevoie de mai mult de două partide să câștigi un vot aici, să știți. 51 pentru. Nu. Deci 50 s-a retras. A fost retras. Și e, e corect, doamna Keller? Da. Bun. 51, pentru, împotriva, abține, respins. și avem un vot separat pe textul original, la paragraful 9, linița 4. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Cincizeci patru și cincizeci cinci. și cincizeci Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respinse. 56. Pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, Împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 57, votul e deschis. Vot închis. A, ah, se adoptă. Asta a fost 57, nu? Bun. Atunci 5-8. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 59 pentru, împotriva, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 64 pentru, împotrivă abține respins, 65 pentru, împotrivă abține respins. Verificăm 65, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 66 și 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul, dat de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 75 pentru, împotrivă abțineri respins, 76 pentru, împotrivă abțineri respins, considerentele, amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri respins, verificăm 4, s-a deschis votul. și votul s-a închis. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abține respins. 6 pentru. Împotrivă abține respins. 7 pentru. Împotrivă abține respins. 8 pentru împotrivă abține respins, 9 pentru, împotrivă abține respins. Verificăm 9. S-a deschis votul. Verificăm amendamentul 9. S-a închis votul. Acesta a fost 9. 10. Pentru. Împotrivă. abține, Respins. Trimiterea 1 pentru împotrivă abținere adoptat, 2 pentru împotrivă abținere adoptată. Verificăm uh, amendamentul 2. S-a deschis votul și s-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, nu sunt sigur. Să verificăm. Votul s-a închis. Respins. Votul final s-a deschis votul. Votul s-a închis. Adoptat cu 25 voturi pentru, 5 împotrivă. Felicitări raportorului. Următorul punct. Mandatul uh, pentru trialog, uh, pentru buget Uh, Peter Stasny, amendamentul 1. S-a deschis votul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Amendamentul de compromis 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm amendamentul 11, s-a deschis votul. Și votul s-a închis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4. Pentru, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigur, verificăm 4. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă Abțineri. adoptat. 7. Pentru. Împotrivă Abțineri. adoptat. 8 pentru împotrivă abțineri respins, 9 pentru împotrivă abțineri adoptat și 10 pentru împotrivă abțineri adoptat. Votul final s-a deschis votul. Și votul s-a închis adoptat 25 pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări lui Peter Stasny. Următorul punct. În legătură cu proiectul de aviz pentru AFET în ceea ce privește raportul de negociere uh, cu uh, Malaezia. Nicolo Rinaldi, raportor. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 2 de, Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 6D pentru, împotrivă abținere adoptat. Amendamentul 8 pentru, împotrivă abținere adoptat. 9D pentru, împotrivă abținere adoptat. 10 pentru, împotrivă abținere respins. 11 pentru, împotrivă abținere respins. 12 pentru, împotrivă abțineri respins. 13 pentru împotrivă abține, respins, 14 pentru împotrivă abține, respins, 15 de pentru împotrivă abține, adoptat, 16 devine caduc, 17 pentru retras. 18 pentru împotriva abțineri adoptat, 19 pentru împotriva abținerea adoptat, 23 pentru împotriva abțineri adoptat, amendamentul de compromis 1 pentru împotriva abțineri respins, 25 pentru 25 și 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 27 și 28 au fost retrase. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Votul final. S-a deschis votul. Și votul s-a închis. A fost uh, adoptat 25 de voturi pentru, 4 împotrivă. Mulțumesc pentru înțelepciunea dumneavoastră, spune președintele. Și s-a sfârșit sesiunea de vot în felul acesta. Let's move to item 18. Să trecem la punctul 18. Vă rog să vă așezați. Punctul 18. E vorba de un uh, aviz al comisiei noastre uh, către IMCO, comisia responsabilă pe fond, raportor Cristiana Muscardini, care se află în stânga mea, să spunem așa, și căreia îi dau cuvântul. Ai cuvântul, Cristian. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Doamnelor și domnilor, încă o dată ne confruntăm cu o problemă și anume uh, o problemă pe care noi am analizat-o ca și comisie într-un regulament anterior și care a fost pusă în conservare de către Consiliu. Din nou, abordăm aceeași temă, dar pe o bază mai largă, pentru că dezbatere explicite în legătură cu siguranța consumatorului este discuția pe care o purtăm. Uh, circulația produselor, uh, nu a celor contrafăcute, este unul dintre uh, principiile Uniunii Europene și trebuie să dăm, să inspirăm încredere consumatorilor consumatorul trebuie să știe ce cumpără. Regulile privind bunurile uh, care nu sunt uh, alimentare trebuie să fie guvernate de reguli clare inclusiv standardele existente de astăzi. Lipsa unor astfel de standarde astăzi este un obstacol în calea pieții și constituie o problemă în legătură cu costul pentru întreprinderi. Uh, textul regulamentului este unul uh, ambițios și acoperă o serie de obligații ale producătorilor, distribuitorilor și importatorilor în legătură cu informația care trebuie să fie uh, vizibilă pentru consumator trebuie să asigurăm trasabilitatea atunci când este vorba de originea produselor. Acest lucru trebuie să faciliteze um, uh, munca organelor de control, control, trebuie să avem contacte cu țările unde uh, bunurile și-au originea, unde au fost fabricate. Una dintre probleme o constituie uh, calitatea, garantarea pentru consumator și combaterea contrafacerii produselor. Desigur, există probleme cu um, pierderea locurilor de muncă și dacă nu facem asta continuând dezbaterea pe această temă, atunci lucrurile nu vor progresa. De aceea îi rog pe colegi să își aducă contribuția. O întrebare adresată Comisiei a fost dacă există o confuzie prea mare în uh, text atunci când e vorba de uh, sancțiuni, uh, de penalități. Într-o lege care obligă toate statele membre să aibă o etichetă cu originea bunurilor, dar nu avem un sistem armonizat în ceea ce privește penalitățile. Dacă nu avem un astfel de sistem, importatorii sau vânzătorii de bunuri care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană o să încerce să se ducă în statele membre unde regulile sunt mai laxe și nu acolo unde regulile sunt mai severe. Trebuie să susținem valoarea și calitatea produselor. Nu dorim ca Comisia să vină cu niște criterii dacă nu sunt uh, aplicate în mod uniform. Președintele, dau cuvântul celorlalți membri care sunt implicați în acest uh, dosar. Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune doamna Keller. Salutăm includerea țării de origine pentru a permite trasabilitatea produselor, Comisia a făcut o legătură între dispozițiile privind uh, indicațiile de origine și trasabilitate. Sistemul propus de uh, Comisie, sistemul de trasabilitate este prea slab și s-ar aplica numai uh, produselor care prezintă un risc ridicat. Comisia vrea, prin acte delegate, să stabilească o listă a produselor cu risc înalt acest lucru trebuie să fie uh, făcut și aprobat de legiuitor. Legislația trebuie să fie foarte clară și să arate că trasabilitatea trebuie să aplice și produselor uh, importate. Agenții economici uh, trebuie să respecte conformarea produselor cu uh, criteriile de uh, siguranță. Uh, autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să uh, verifice periodic dacă uh, agenții uh, respectă aceste dispoziții. Nu înțelegem ce înseamnă proporțional cu uh, riscul pe care îl presupune un produs. Regulamentul trebuie să dea o definiție, pentru că, al minter, proporționalitatea este lăsată la uh, cheremul, la latitudinea agenților uh, economici. Deci trebuie să facem niște schimbări pentru ca textul să fie mai ușor de înțeles și pentru ca sistemul de trasabilitate să fie mai puternic. Mulțumesc! Există și alte cereri din partea membrilor comisiei? Se pare că nu. O să ascultăm acum uh, comisia. Cine va vorbi în numele comisiei? doamna Despina Spanu sau domnul Kiril Nicolov. Sunt uh, director pentru afacerile consumatorilor. Uh, uh, mă bucur să ascult avizul acestei comisii. Noi considerăm că este foarte important aspectul de comerț internațional al acestei propuneri. pentru că aspectul internațional este unul decisiv. Atunci când vine vorba despre etichetarea originii, lucru care a fost menționat și care reprezintă un aspect foarte important în prezentarea doamnei Muscardini, Considerăm că este foarte important să ținem minte de faptul că Comisia nu a propus ceva revoluționar. Este vorba de ceva ce se uh, solicită deja în multe jurisdicții și a fost subiect de discuție an de-al rândul. Este un aspect foarte important al propunerii pentru că este legat de trasabilitate. De aceea ne bucurăm că această discuție între legătura între trasabilitate și etichetarea originii a fost adusă în discuție de-a lungul procesului legislativ. Noi încercăm să îmbunătățim lucrurile dacă este posibil încercăm să îmbunătățim textul, pentru că obiectivul nostru a fost, uh, atunci când am propus acest articol special în siguranța produselor de consum, să avem o siguranță a produselor consolidată, astfel încât să ajutăm statele membre să identifice produsele problematice. În acest moment, 10% din produsele uh, identificate ca fiind periculoase și raportate ca atare de sistemul nostru de alertă rapidă, deci pentru 10% din aceste produse, originea acestora este necunoscută. 10% reprezintă un procentaj foarte mare. De aceea, indicarea țării de origine reprezintă o prevedere, o solicitare uh, foarte importantă. În acest sens, intenția noastră este ca informațiile să oferite într-un mod simplu, astfel încât să poată fi utilizate de consumatori într-o limbă care să fie înțeleasă de aceștia și de asemenea este foarte important să legăm acest lucru de supravegherea pieței, pentru că este vorba despre a ă, ținti mai bine activitățile și de a avea o legătură bună cu partenerii internaționali. Nu trebuie să uităm că acest articol din propunerea Comisiei se aplică tuturor ă, produselor de consum importate și neimportate, așadar trebuie să fie compatibilă cu reglementările comerciale. Sper că uh, am răspuns la întrebările dumneavoastră și uh, sunt dispusă să răspund la orice alte întrebări. Mulțumesc, doamnă Despina Spanu. Și acum, uh, domnul Salvatore Iacolino, care este raportor din umbră din partea PPE-ului, a solicitat să intervină. Salvatore, ai cuvântul. Grazie, președinte. Brevissimo il mio intervento. Mulțumesc, domnule președinte. Un comentariu succint. Îmi cer scuze că nu am reușit să ajung la timp pentru a o asculta pe doamna Muscardini, doamna raportor. Cu siguranță acest dosar este unul foarte important Noi dorim să îmbunătățim și să uh, consolidăm relația între siguranță și consumatori. Produsele non-food trebuie să fie supuse unor prevederi de siguranță în baza regulamentului, articolul 7. Acesta joacă un rol uh, important. Am ascultat care sunt uh, punctele de vedere ale Comisiei, sprijinim propunerea și considerăm că trebuie să existe garanții corespunzătoare, astfel încât consumatorii să poată alege de bună voie, etichetarea și trasabilitatea trebuie să meargă mână în mână, de aceea trebuie să existe și o cooperare cu țările terțe. Îmi rezerv dreptul de a înainta câteva amendamente modeste care uh, vor fi discutate în iunie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cristiana, ai cuvântul pentru a încheia această dezbatere. Mulțumim Comisiei pentru observațiile făcute, observații pertinente. Suntem siguri că Uh, există dorința din partea Comisiei de a progresa, însă există anumite aspecte care rămân în continuare dubitabile și anume, după cum s-a întâmplat și în trecut, nu dorim să existe puncte de vedere contrastante. Noi dorim să îi protejăm pe cetățenii europeni. Dorim ca Parlamentul să înregistreze progrese rapide și dorim ca acest proiect să fie încheiat uh, încă înainte de uh, finalizarea acestui mandat. Credem însă că există și alte aspecte care mai trebuie îmbunătățite. Și acest lucru este cunoscut și de către Comisie. În ceea ce privește alte aspecte, suntem de părere că putem să mai contribuim în mod semnificativ și prin dezbaterea care are loc în această dimineață. Președintele, mulțumesc. Ascultându-i pe colegii din Italia, mi-am amintit că suntem în uh, sala Altero de Gasperi, unul dintre liderii importanți după război și un uh, constructor important al integrării europene. Următorul pas uh, în ce privește acest dosar este iunie, sfârșitul iunie, pentru înaintarea amendamentelor. Următorul punct, punctul 19 de pe ordinea noastră de zi. Uh, este vorba despre acordul dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă privind precursorul, precursorii de droguri. Raport, noi suntem uh, Comisia Competentă de Fond, Frank Prus este raportorul nostru și îi dau acestuia cuvântul. Frank, unde ești? Iată-te! Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Uniunea Europeană și Rusia au încheiat un acord în ceea ce privește uh, controlul și schimbul de informații uh, bilateral uh, în ceea ce privește precursorii de droguri. Pe 3 uh, și 4 iunie la Ekaterinburg se va discuta în cadrul Consiliului Uniunea Europeană-Rusia uh, acest uh, acord pentru a supraveghea comerțul bilateral și legal de produse chimice care pot să fie deturnate pentru a fabrica uh, droguri. Sunt uh, Uh, raportorul privind uh, supravegherea comerțului cu astfel de precursori și deci sunt foarte sensibil la acest uh, subiect și vreau să susțin acest acord. Nu vreau să pun sub semnul întrebării oportunitatea încheierii unui contract cu Rusia. Am făcut acest lucru în trecut cu China și cu Statele Unite. Rusia este o zonă de destinație și nu de uh, uh, tranzit. Drogurile sintetice, cum uh, sunt uh, amfetamina, sunt uh, în creștere. Rusia și Uniunea Europeană trebuie așadar să coopereze mai intens pentru a combate drogurile. Dezbaterea de astăzi trebuie să ne permită să obținem clarificările necesare din partea Comisiei în legătură cu o serie de aspecte ale acestui proiect de acord. Acest tip de acord stabilește o cooperare în supravegherea eh, schimburilor comerciale a unor substanțe chimice și mecanismele reciproce. El Uh, constă dintr-o notificare prealabilă exportului de către țara exportatoare, uh, urmată de o perioadă de trei săptămâni în care țara importatoare poate să obiecteze la acest import pe baza unei justificări în scris. Asistența reciprocă, ea uh, uh, forma unor schimburi de date, unele confidențiale. Sunt uh, date confidențiale, dar pot uh, să fie și date personale în legătură cu directorul unei întreprinderi. Aceasta trebuie să dureze timp de 5 ani. Acordul este uh, renoit dacă niciun an dintre părți nu obiectează. Acest uh, mecanism a fost controlat de, mecanism, de controlorul european pentru uh, datele personale. Iată, dragi colegi, câteva uh, date care permit să facem progrese în dezbaterea noastră. Trebuie să existe un grad înalt de încredere între cele două părți. Serviciile vamale rusești uh, sunt uh, criticate pentru lentoarea lor uh, și pentru lipsa informatizării totale și pentru corupție. Încrederea este importantă pentru că vorbim, mai ales pentru că vorbim de schimb de date confidențiale. Și acestea nu trebuie să cadă pe mâini greșite avizul controlorului european nu garantează un nivel adecvat de protecție a datelor personale. Rusia nu a ratificat uh, uh, tratatul uh, sau acordul uh, Consiliului Europei privind uh, schimbul transfrontalier de date. Comisia poate să se bazeze numai pe clauzele acestui acord și pe acordul din 2010 între Rusia și Uniunea Europeană privind uh, protecția datelor uh, clasificate care se referă mai mult la datele politice și diplomatice decât de schimbul de date comerciale între doi parteneri economici. Este suficient oare? Vreau să-mi exprim îndoiala, mai ales că acordul nu prevede faptul că părțile pot să verifice independența și punerea în aplicare a acordului de cealaltă uh, parte uh, în ceea ce privește protecția datelor. În plus, uh, orice procedură de încetare, de reziliere unilaterală a contractului nu este prevăzută atunci când cealaltă parte face un transfer uh, nepotrivit de date. Deci este o chestiune uh, preponderent comercială. Trebuie să existe obiecții justificate la importul uh, de uh, produse. Uh, oare acest lucru nu se face din motive protecționiste? De fapt, Rusia continuă să aplice restricții în ceea ce privește importul de produse agricole din Uniunea Europeană fără justificări bine fondate invocând unele norme sanitare. Mi se pare paradoxal să încheiem un acord bilateral în domeniul vamal cu Rusia atunci când aceasta face parte dintr-o Uniune Vamală. Sigur, controlul la frontiere rămân în zona Belarus, Rusia, Kazakhstan, însă uh, există posibilități de uh, evitare acestor uh, controle Uh, trecând printr-o țară limitrofă Rusiei, cum ar fi uh, Belarusul. Mai în general, Uniunea Europeană oare nu are interes uh, să controleze um, traficul de droguri, asocind la acest acord țări cum ar fi Republica Moldova și Ucraina. Vă mulțumesc pentru atenția noastră și aștept remarșile noastre. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Mm, se pare că nimeni? Ba da, Salvatore Iacolino. Doresc doar să subliniez și să convin ceea ce s-a spus uh, puțin mai înainte. Ceea ce a spus domnul reporter Frank Prust în ceea ce privește acordul de cooperare și în ceea ce privește infracțiunile uh, și combaterea acestora în domeniul do drogurilor. Acesta este un demers pe care trebuie să îl susținem. În felul acesta, uh, climatul dintre Uniunea Europeană și uh, Federația Rusă poate fi îmbunătățit. Acesta reprezintă și un instrument uh, privind precursorii de droguri. Poate să ducă la prevenire, mai ales în ceea ce privește co cooperarea juridică și în materie polițienească. Deci, uh, construcția încrederii, dezvoltarea încrederii între Uniunea Europeană și Federația Rusă este foarte importantă. De asemenea, uh, traficul cu droguri, această infracțiune, se raportează foarte puternic la economie. Și noi dorim să implicăm aici Federația Rusă pentru că este un acord pe care îl susținem foarte puternic. Mulțumesc! <clears throat> Din partea Comisiei, doamna Paula Mazarini. Cum uh, reacționați, cum răspundeți la îngrijorările exprimate de raportor? Comisia. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc, uh, domnule Prust, pentru sprijinul pe care uh, îl arătați propunerii înaintate de comisie privind încheierea acestui acord bilateral cu Federația Rusă privind precursorii de droguri. Mulțumim și pentru întrebările dumneavoastră pe care le vom aborda în cele ce urmează. Într-adevăr, acest tip de acorduri se bazează pe încredere și, într-adevăr, avem încredere în Federația Rusă referitor la faptul că um, vor face ceea ce este necesar, ceea ce este prevăzut în prevederile acordului. Acesta este și motivul pentru care am introdus câteva măsuri speciale. Uh, poate că nu știți că este primul acord privind uh, precursorii de droguri care include un set de uh, prevederi privind protecția datelor. Nu, este, nu a fost așa în acordurile prealabile, chiar dacă schimbul de informații la modul general, așa cum ați subliniat pe bună dreptate, se referă la uh, date comerciale și nu la informații personale. Cu toate acestea, există un uh, set de date care, în ceea ce privește supravegherea uh, datelor europene, este considerat a fi o listă de principii foarte importante, primare, care necesită protecția datelor. V-ați referit de asemenea și la un aspect care se referă la Uniunea Vamală. Într-adevăr, există o Uniune Vamală cu Belarusul și Kazahstanul, care a intrat în vigoare în anul 2010. S-a întâmplat în timpul negocierilor pe care le purta Comisia cu Federația Rusă în ceea ce privește acordul uh, cu privire la precursorii de droguri. Acest aspect nu a fost abordat la aceste negocieri, cel puțin partea rusă, nu a resimțit nevoia de a trata acest subiect, este cât se poate declar că motivul principal pentru care Comisia propune să negocieze cu tot mai multe țări este faptul că dorește să aibă o cooperare bilaterală consolidată, astfel încât să prevină precursorii de droguri, deci controlul să fie unul sporit a sugerat așadar și alte acorduri pe viitor cu regiuni sau țări care sunt situate în uh, regiunea Asiei Centrale. Acestea pot fi luate în considerare uh, în contextul unor negocieri viitoare. În alte acorduri, cum ar fi cel cu Statele Unite sau altele, se precizează și faptul că acestea sunt mai apropiate de alte regiuni unde exista acest trafic. Ei bine, în aceste cazuri nu am înregistrat niciun fel de diversiuni uh, comerciale din cauza acestor acorduri bilaterale uh, încheiate. În termen general, putem spune că suntem mulțumiți de sprijinul pe care ni-l oferiți pentru acest acord și sperăm că va fi un nou an de cooperare în acest domeniu specific, cooperare cu Federația Rusă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna raportor. Există alte comentarii referitoare la contribuția din partea Comisiei? Am luat notă de propunerile Comisiei. E vorba de un prim schimb de idei. Putem întotdeauna să ne punem întrebarea cum să acționăm sau cum să exercităm uh, presiuni sau dacă putem să suspendăm acordul în cazuri de încălcări grave, cum ar fi încălcarea uh, confidențialității datelor uh, care au făcut obiectul unui schimb de eh, date. Vreau să eh, fim reactivi. Oricum, am notat ideile comisiei și o să lucrăm în continuare pentru a ajunge la un lucru eh, concret și eficient, mai ales în acest domeniu, pentru că timpul este numărat. Teacher, we have not yet the referral of the agreement by the nu avem acordul Consiliului, însă putem face uh, totul. Următoarea, următorul pas va fi uh, analiza acestui uh, proiect de aviz la mijlocul lunii iulie. Deci, ultima întâlnire înainte de vacanța de vară. Mi s-a spus că trebuie să trecem acum la punctul 24. CARS 2020 este un aviz la un raport făcut de Comisia ITRE, care este comisia responsabilă pe fond. Maria Badia este uh, autorul uh, acestui aviz și îi dau cuvântul. Thank you very much, Chairman. Uh, before entering to the... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Înainte de a intra în subiect, uh, pot să reclam și o doză suplimentară de cafeină? Sau nu se servește cafea azi? Ce se întâmplă? Îmi, îmi pare rău că trebuie să pun această întrebare. Președintele, am înțeles că cafeaua face grevă. Bun. Atunci, uh, să trecem la CARS 2020. După cum știți, eh, acesta este primul schimb de opinie. Voi vorbi în limba, în limba engleză pentru că notele mele au fost pregătite în limba engleză. Industria de constructoare de automobile a, eh, a trecut în ultimii ani eh, printr-o situație dificilă cu o contracție a pieței la 5 ani foarte mulți um, uh, constructori au anunțat recent, uh, în consecință, unele închideri de facilități cu pierderi de uh, mii de locuri de muncă. Credem că pe termen mediu și lung va fi foarte dificil să se asigure o creștere în acest mediu economic actual. Tocmai de aceea este important să susținem industria constructare de automobile în înfruntarea provocărilor cu care le face față. În 2009, 28 de milioane, miliarde de euro au fost uh, produse de această industrie și având în vedere de, uh, uh, legăturile cu multe alte sectoare industriale, impactul este și mai mare. Și astăzi ne aflăm într-un punct de cotitură uh, istoric, pentru că sunt pe care să se petreacă niște schimbări care vor uh, marca o, cu, o modificare radicală a peisajului constructor de, eh, construc, din domeniul construcției de automobile. De aceea trebuie să uh, susținem și să salutăm această idee a comisiei pe care ne-o uh, propune. Uh, tiparele de producție se schimbă Uh, există multe piețe în afara Europei care cresc uh, rapid, mai rapid decât în Europa. Uh, presiunea economică este tot mai mare și producătorii europeni sunt tot mai provocați de această presiune, mai ales pe piața internă. În plus, agenda pentru combaterea modificărilor climatice cere să Eh, se respecte anumite obiective de emisie și de aceea eh, motoarele cu combustie internă trebuie să fie însoțite de noi tehnologii care să faciliteze atingerea acestor obiective. Și în al treilea rând, de, din cauza eh, scăderii cererii pe piața internă, singura șansă de creștere pentru industria automobilelor este exportul. Tocmai de aceea sperăm că agenda politică cu privire la acordurile de liber schimb va ajuta și va promova această industrie. Mai întâi trebuie investit în tehnologii noi și în uh, tehnologii inovatoare. În al doilea rând, trebuie să se a, consolideze piața internă și în uh, al treilea rând trebuie uh, crescută competitivitatea pe piețele internaționale inclusiv prin anticiparea uh, nevoilor de capital uman în care trebuie investit din timp. Cu o astfel de strategie, Comisia încearcă să uh, susțină uh, industria constructoare de automobile, contracarând astfel trendul actual astfel încât uh, până în 2020 uh, cam 20% din uh, PIB-ul european să poată fi produs de această industrie și sectoarele conexe. E nevoie de o mai bună coordonare între politicile industriale și comerciale pentru asigurarea acestui obiectiv. Și în același timp trebuie acționat în, act, în acordurile liber, de liber schimb existente și cele care vor fi negociate, astfel încât să vedem cum putem câștiga eh, avantaje pentru industria constructoare de eh, automobile. Trebuie să vedem aste, eh, cum pot fi îndepărtate, de exemplu, barierele non-tarifare din calea acestui sector. Aștept ca în, mă aștept ca în uh, iunie să avem o audiere a actorilor vizați din industrie și uh, deocamdată uh, aștept opiniile și reacțiile noastre pentru a putea în baza lor redacta primul meu proiect de aviz. Mulțumesc! For... Mulțumesc, într-adevăr un subiect foarte important. Bernd Lange, social, din partea SND, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim, Maria, pentru prezentarea detaliată a situației actuale a industriei constructoare de automobile. Într-adevăr, situația este dificilă. Și reducerea cifrelor de afaceri în Europa este cât se poate de dramatică. Rezultă astfel uh, niște capacități, uh, supracapacități în Europa. Trebuie să fim acum foarte atenți cum ne raportăm la acestea. Pentru că, pe de o parte, este vorba de politică la nivel macroeconomic, adică dacă cererea uh, se prăbușește pe piața internă, poți să faci politică de promovare a inovației cât dorești, dar oamenii tot nu o să aibă bani să-și cumpere o mașină nouă. Și deci uh, trebuie să uh, punem sub semnul întrebării orientarea, abordarea macroeconomică uh, la nivel european. Pentru că dacă în partea de sud a Uniunii Europene nu vom putea să creștem din nou cererea, atunci va trebui să restructurăm din temelia acest sector. În al doilea rând, există chiar și între diferiții producători condiții diferite de, de participare pe piață. OECD a arătat într-o analiză foarte clară că există producători competitivi și mai puțin competitivi. De aceea trebuie să vedem uh, cum putem învăța uh, cât mai mult din cel mai bune practici ale producător, producătorilor, uh, adică trebuie să vedem cum se pot realiza veniturile mari, dar cum putem în același timp Uh, să urmărim mai multă competitivitate și un dialog social cu salariații mai uh, bun. Uh, adică aceștia trebuie implicați inclusiv în procesele de restructurare, astfel încât să, ca companiile lor să poată trece mai bine prin situații de criză. Și un al treilea aspect la care s-a referit și Maria este cel al relațiilor noastre externe. Sigur, creșterea are loc în speță în afara, în, îndeosebi în afara Uniunii Europene, în afara Europei. Noi sperăm să păstrăm deocamdată nivelurile noastre de vânzări, dar creșterea mare într-adevăr are loc în afara Europei și atunci uh, uh, capătă relevanță crescută acordurile noastre cu statele terțe. Noi avem acum un acord comercial cu Corea, prin care uh, ne-am propus să, să îndepărtăm uh, barierele non-tarifare în interesul constructorilor de automobile. Acum însă aud că uh, Corea a adoptat un nou sistem de certificare al pieselor de schimb de origine europeană și că în mod unilateral a preconizează o taxă de import pentru autovehiculele de origine UE. Uh, Cum reacționează Comisia la o astfel de modificare? Uh, și apoi este și problema Rusiei. Rusia este o piață mare, uh, în creștere, um, și știm că Rusia, de exemplu, uh, îngreunează intrarea pe piața sa automobilelor europene prin, uh, prin așa numita taxă de reciclare pe care o impune automobile, automobilelor din afară. Mulțumim. Uh, din partea ALDE acum, următorul vorbitor. Um, yeah. Mulțumesc, doamna Bardier. Mulțumesc, domnule președinte. E dificil să Uh, prezici uh, viitorul. Nimeni nu are așa renumită bilă de cristal din care să-l ghicească exact. Uh, poate n-ar trebui să ne întrebăm cum să creștem mai mult, ci cum să creștem mai creator, când să fim mai, mai, mai buni mai, în afacerile noastre, cum să le diversificăm în mod corespunzător. Tot timpul îmi aduc aminte de o Uh, situație din anii 80-90, uh, când uh, membrii Consiliului Local din Londra încercau din răsputeri să soluționeze problema traficului în centrul Londrei. Um, sigur, pe atunci, pe când s-a construit Londra, nu se știa că Londra va fi cândva populată nu doar de oameni, ci și de milioane de automobile cu benzină și motorină. Deci, uh, construcția de automobile uh, mult, timp de mulți ani a produs beneficii economice uh, pentru, pentru economie, pentru oameni, dar haideți să vedem care sunt noile tehnologii care deja sunt prezente printre noi. Um, imediat va fi posibil să-ți construiești propria mașină la o imprimantă 3D Există sisteme de transport automat pentru, pentru șoferii de autoturisme care se îmbarcă pe niște trenuri automatizate. Deci există Uh, niște modificări tehnologice care vor revoluționa situația. Și dacă Europa nu ține cont de acestea și nu și le însușește, nu le dezvoltă chiar cât se poate de repede, vom fi depășiți de alte părți la fel de, de competitive și creatoare ale lumii. Deci, gândindu-mă la dezvoltarea uh, automobilelor în următorii 20 de ani și dezvoltarea sectorului constructor de automobile, trebuie să ne asigurăm că vom uh, include și această componentă de inovare uh, și că nu ne vom baza doar pe experiența din trecut. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitor este Paul Murphy. Um, Mulțumesc. Cred că este o discuție foarte uh, uh, importantă. Uh, șeful Fiatului uh, a anunțat uh, recent o adevărată baie de sânge în industria autoturismului. Întrebarea este sângele cui va fi vărsat și pericolul din punctul meu de vedere este că va fi cel al lucrătorilor din industria autoturismului care uh, vor plăti prețul. Pentru că um, au fost vândute 750 de milioane de autoturisme în uh, 2012. Uh, Problema este că există o supracapacitate în uh, Europa. Multe uh, fabrici uh, din uh, Europa lucrează la jumătate din uh, uh, capacitate și se pierd cam 8.000 de Uh, euro la fiecare mașină din cauza acestei uh, probleme de subutilizare a capacității existente. Trebuie să vedem uh, cum restructurăm și ce se va întâmpla. În Statele Unite a avut loc o restructurare masivă și rezultatul este semidistrugerea a ceea ce erau locuri de muncă bune, sindicalizate, Acum uh, sunt locuri de muncă prost uh, plătite, s-au pierdut locuri de muncă, uh, sindicatele nu mai au un cuvânt de spus. Deci nu cred că producătorii europeni doresc să meargă pe aceeași cale, dar mă tem că lucrătorii din industria autovehiculor vor plăti prețul. E nevoie de o reorganizare a industriei automobilului. Iată de ce comunicarea este o încercare de a veni cu ceva în acest stil. Uh, sistemul bazat pe proprietate separată, uh, uh, diferiții producători de mașini, unii, unora le merge încă bine, cum este Volkswagen, alții, cum ar fi Peugeot și Fiat, sunt în criză, și nu au posibilitatea pe baze individuale să restructureze astfel încât uh, povara să nu fie suportată de lucrători. Așadar, după uh, părerea mea, nu mă aștept ca Comisia să fie de acord cu asta. Avem nevoie de o proprietate comună, dezvoltarea unui plan, ceea ce înseamnă investiția în mobilitatea verde, în uh, trecerea la transportul uh, uh, public. De asta este nevoie. În felul acesta pot fi salvate locurile de muncă. Însă interesul industriei automobilului a șefilor uh, acestei industrii este să își mențină profitul cu orice preț și să pună povara pe umerii lucrătorilor. Aceștia însă trebuie să încerce să-și apere locurile de muncă. Mulțumesc. Președintele, am și alte cereri de intervenție. Deși atunci când e vorba despre industria automobilului, cred că trebuie să ascultăm și pe cei din Italia, pentru că uh, este o țară cu mulți producători de uh, autoturisme. Nu pot să vorbesc în numele uh, lor, să ascultăm reprezentantul Comisiei, domnul Filip Jean, de la DG Enterprise. Mulțumesc, domnule președinte. Nu prea multe de spus, decât că Așteptăm cu interes uh, avizul comisiei noastre și asta din mai multe motive. În primul rând, pentru că dimensiunea internațională devine și mai importantă pentru sectorul automobilului și când vorbim despre acest sector, în raportul comisiei, în planul de acțiune, nu este vorba numai producătorii uh, de autoturisme, ci ansamblul întreprinderilor care sunt uh, implicate pentru uh, fabricarea pieselor de schimb, componentelor. Uh, mm, segmentul internațional devine tot mai important, piața europeană stagnează și potențialul de creștere este cantonat la pe piețele țărilor terțe există un viitor pentru industria europeană numai dacă ea va veni cu produse care să răspundă uh, cerințelor țărilor uh, terțe, e vorba de chestiuni de convergență și al treilea element, Până în prezent, Europa și întreprinderile din Europa au fost lider atunci când a fost vorba de evoluții tehnologice. Suntem într-un moment de ruptură cu noi evoluții tehnologice și trebuie uh, să ne întrebăm care va fi investiția în cercetare uh, pentru securitate, emisiile de dioxid de carbon sau uh, emisiile poluante care ar trebui să fie luate în considerare nu numai pe plan intern, dar și la nivelul convergenței de reglementare și avem în vedere negocieri cu cei mai mari parteneri comerciali. Salut propunerea raportorului de a organiza un atelier de dezbateri în cursul lunii iunie și suntem la dispoziția noastră, domnule raportor, pentru a veni cu contribuții utile, mai ales atunci când este vorba de această uh, chestiune relativ importantă, coerența uh, politicilor industriale, comerciale și abordare de reglementare. Vă mulțumesc! Domnul Lange, aveți întrebări? Da. Poate ar putea să ne mai spună câteva cuvinte referitoare la chestiunea Corea de Sud și obstacolele netarifare pe care le-am uh, menționat mai devreme. Vă rog, puteți. Președintele Comisia, vreți să reacționați la această întrebare? Mulțumesc. Uh, domnul Lange are dreptate există un acord de liber schimb cu Corea și acesta nu acoperă problema tarifară, însă încercăm să abordăm uh, problema netarifară, capacitatea de a avea standarde comune care ar putea să fie acceptate între Uniunea Europeană și Corea. atunci când e vorba de legislația privind emisiile sau siguranța. Negocierile, negocierea unei astfel uh, anexe privind reglementările tehnice a fost uh, dificilă, însă s-a permis oarecare marjă de manevră pentru uh, norme și dispoziții comune care urma să fie aplicate de Corea și de Uniunea Europeană pentru a minimaliza obstacolele netarifare. Ca să fiu cinstit, situația este că textul anexei privind uh, barierele non-tarifare nu acoperă tot, nici măcar o treime din regulament. Și există domenii în care nu am reușit să avem uh, standarde comune între Uniunea Europeană și uh, Corea. E vorba de emisiile de dioxid de carbon. Vrem să vedem ce se poate face din partea Coreei ca cerințe suplimentare și apoi uh, în ceea ce privește piesele de schimb. Domnul Langhe are dreptate, ne confruntăm cu uh, dificultăți pentru că Corea va adopta noi uh, legislații care contrazice uh, spiritul acordului. Avem o problemă pentru că formularea nu este suficient de precisă pentru a aborda chestiuni specifice ca cele care au fost menționate de domnul Lange. Însă pot să-l asigur pe domnul Lange, pe colegii care răspund uh, de aplicarea directă uh, a acordului de uh, liber schimb, departamentul domnului de Gucht, DG Trade, doresc să obțină aceste clarificări pentru că acțiunile care au fost uh, uh, întreprinsă de Corea în ceea ce privește dioxidul de carbon și piesele de schimb contravin acordului. De aceea suntem activi uh, cu guvernul uh, corean în momentul de față pentru a tranșa această problemă. Uh, președintele Maria, calitatea de raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru comentarii. Aș spune că împărtășesc ideile exprimate. Aș vrea doar să remarc faptul că mă bucur că sunteți de aceeași părere cu mine, că suntem în fața unei chestiuni importante și uh, foarte spinoase, industria automobilului și situația în Uniunea Europeană Europeană, uh, importanța pieții externe și asta pentru a da un răspuns acestei situații, importanța inovării și uh, trebuie să fim foarte clar ce tip de inovare este necesar. Pentru că, așa cum a spus reprezentantul ALDE, trebuie să construim mai bine și să ne concentrăm în, pe viitor, așa stau lucrurile, iar în ceea ce privește provocările din acordurile de liber schimb, așa cum am spus anterior, trebuie să analizăm atent acordurile existente și acordurile viitoare, să existe reguli și uh, standarde comune. Alminter va fi foarte greu să uh, vorbim de reciprocitate pe această piață. În, sunt de acord cu temerile lui Paul Murphy când a spus că o parte a problemei o constituie uh, accentuarea uh, austerității. Suntem de acord aici. Dar cred că avem nevoie de răspunsuri pentru viitorul foarte apropiat, dar și pentru termen lung. Trebuie să fim în măsură să găsim aceste răspunsuri pentru că criza se petrece acum, sectorul uh, nu o duce bine uh, acum și deci avem răspunsuri pentru momentul prezent. Însă, în același timp, trebuie să fim suficient de înțelepți să uh, ne gândim la răspunsurile pentru viitorul acestui sector. Vreau să mulțumesc tuturor pentru comentarii și sper că vom avea ocazia să mai discutăm despre această temă, despre amendamentele dumneavoastră și să auzim mai multe idei pe această temă. Președintul, calendarul vom discuta în iunie în întâlnirea comună, analiza în iulie și votul în septembrie. Am ajuns la sfârșitul punctului 24. Următorul punct este schimbul de opinii cu domnul de Gucht. Nu a venit încă, va veni în 6-7 minute. Uh, vă propun o pauză. Uh, cafeaua este servită în afara sălii, deci nu e vorba de o grevă, așa încât profitați de pauză și beți o cafea. Eu o să o fac. Mulțumesc!

yeah, to close. Uh, have attention, please. Vă rog să mi acordați atenția dumneavoastră. Let's uh, resume our proceedings. Haideți să ne continuăm reuniunea. Punctul 21 este un schimb de opinii cu domnul comisar Karel de Hucht privind programul de lucru al Comisiei pentru 2013 și 2014. Este vorba despre un dialog structurat cu Comisia. Este cel al patrulea dialog în această configurație. Și ne apropiem de sfârșitul acestui mandat uh, amândoi în mai puțin de un an de acum încolo. De aceea vă rog membrii acestei comisii să contribuiți la această dezbatere. Poate nu numai cu privire la ultima perioadă din acest mandat, ci poate putem să și evaluăm ceea ce s-a realizat până acum. Domnule Hucht, bun venit din nou, aveți cuvântul. Thank you, um... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, onorați eurodeputați, mandatul meu nu se apropie de sfârșit. Înainte de... La 31 mai sunt alegerile, iar eu uh, se presupune că rămân până la 1 octombrie dacă vor reuși să organizeze toate audierile cu toți viitorii comisari uh, până la 1 noiembrie, probabil că voi găsi chiar și un aliat în următorul Parlament, astfel încât să mă asigur că lucrurile nu se opresc la 1 noiembrie pentru mine. Însă, mă rog, există un sfârșit la toate. Um, <laughs> so, so, uh... Așadar, permiteți-mi să încep prin a vă mulțumi pentru faptul că m-ați invitat încă o dată să particip la acest dialog structurat dintre noi. Ne aflăm uh, la un an de sfârșitul mandatului acestui Parlament și la un an jumate de uh, mandatul, de încheierea mandatului acestui, acestei comisii. Este mult prea devreme pentru a ne uita înapoi, pentru că mai există multe lucruri uh, spre care trebuie să privim în viitor. Scopul unui dialog structurat este de a discuta și despre realizările trecute, așadar doresc să subliniez câteva dintre ele. În decembrie, Parlamentul a aprobat acordul cu Columbia, Peru și America Centrală, iar de la 1 martie anul acesta, Uniunea Europeană a aplicat uh, acordul comercial cu Peru, cu celelalte părți uh, se încheie acum procesele și sperăm ca acordul cu Columbia să fie gata pentru aplicarea provizorie până la 1 iulie. Cu excepția Guatemalei, toate țările Americii Centrale rămân încrezătoare referitor la faptul că vor putea să își încheie atribuțiile până la 15 iulie, astfel încât uh, aplicarea provizorie să poată începe cu 1 august anul acesta. În ceea ce privește Parlamentul European, uh, acesta a desfășurat o muncă intensă și iată că nu întârziat să apară succesele în ceea ce privește acordurile și dezvoltările sustenabile. Se întâmplă multe au loc multe evoluții acum în Uniunea Europeană, circumstanțele uh, de multe ori sunt uh, dificile, însă am Așa cum s-a întâmplat și în Germania, am reușit să rezolvăm situația. Acum are loc o dezbatere publică referitoare la cele două acorduri. Aceasta nu a fost atât de densă precum la Parlamentul Euro, ă, la Parlamentele Naționale, așa cum s-a întâmplat la Parlamentul European de aici, de la Bruxelles. De aceea vă invit, în ceea ce privește circumscripțiile dumneavoastră, și legăturile cu țările respective să continuați munca începută la Parlamentul European. Acum un an s-a aprobat uh, reforma schemei GSP uh, și mulțumită ajutorului dumneavoastră, schema de sprijin este acum mai corectă și este una dintre cele mai generoase, dacă nu cea mai generoasă, în ceea ce privește schemele de uh, ajutor preferențial pentru țările mai puțin dezvoltate. Salut votul din plenară privind uh, reinstaurarea beneficiilor GSP uh, pentru Myanmar, un scenariu care nu era previzibil atunci când Comisia a adoptat propunerile sale GSP în mai 2011. Comisia lucrează acum pe marginea unei, unui număr mare de acte delegate care se referă la implementarea noilor reguli atunci când cooperarea va intra în vigoare. În fine, relația noastră cu țările ACP, amendamentele uh, privind uh, accesul la piață, reglementările, uh, au uh, progresat în relația cu acești parteneri. Vă mulțumesc pentru atitudinea consecventă pe marginea acestui dosar și îi mulțumesc în special raportorului. Această decizie va deschide o fereastră de oportunitate pentru încheierea negocierilor uh, regionale, ajutând ambele părți să se concentreze pe relațiile pe termen lung. Acum că opțiunile au fost clarificate, toți partenerii din acest proces uh, pot să uh, opteze pentru tipul de relație pe care o doresc trebuie accelerate negocierile și planificăm vizite în Africa înainte de venirea verii și încă o vizită în toamnă. De asemenea, începem să observăm câteva mișcări pe direcția corespunzătoare, sperăm ca acordurile să meargă pe această direcție și uh, vă vom uh, prezenta informații actualizate odată ce uh, vor apărea. Acestea sunt realizări importante, relevante pentru viitor pentru că mai există propuneri legislative substanțiale și sperăm ca și acestea să fie finalizate înainte de încheierea mandatului acestui Parlament. Acum aproape două, săptă- ă, două luni am făcut o propunere de modernizare a instrumentelor ă, de comerciale de apărare. Propun ca și acest dosar să fie încheiat, finalizat, înainte de uh, finalizarea mandatului actual. Nu putem să tolerăm uh, practici comerciale incorrecte și uh, vom uh, acționa astfel încât să ne asigurăm că competiția rămâne loială. Acest lucru poate fi realizat fără să modificăm echilibrul uh, instrumentelor noastre de profil. Pachetul propune o abordare echilibrată și dorește eficientizarea acestor instrumente. Consiliul și Parlamentul, în calitate de colegiitori pe marginea acestei propuneri, rămân uh, hotărâți pentru a uh, folosi garanțiile pentru aceste instrumente, astfel încât să asigure un comerț corect uh, față de partenerii cei mai importanți. Un alt dosar important se referă la posibilitățile financiare referitoare la uh, investitorii potențiali. Mă bucur că Parlamentul împărtășește în mare parte abordarea Comisiei, dar trebuie să vă avertizez că Consiliul are o poziție diferită care ar putea să prevină, să împiedice Uniunea Europeană de a vorbi într-un singur glas pe această temă. Poate de asemenea sumina abilitatea Comisiei de a proteja interesele Uniunii. Comisia se va opune hotărât acestor idei și sperăm că Parlamentul va sprijini Comisia în acest demers. Ultima plenară ne-a încurajat pe această direcție. În aceeași măsură, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru trecerea propunerii privind a, instrumentele de achiziții publice internaționale. Cu siguranță, acest dosar este unul controversat și înregistrează progrese lente la Consiliul. Da, încă o dată, este vorba de a arăta că politica noastră comercială este serioasă. Ne bazăm uh, pe sprijinul Parlamentului în ceea ce privește acest dosar și așteptăm să discutăm uh, recomandările și sugestiile de monetățire a acestui instrument. Așteptăm cu nerăbdare raportul dumneavoastră. În fine, regulamentul privind executarea reprezintă un uh, aspect important care arată că Uniunea Europeană are posibilitatea de a-și proteja drepturile cât mai rapid. Sperăm că acest lucru va fi implementat în curând și că acest dosar va fi finalizat pe parcursul acestui mandat. Între timp, Comisia va continua să uh, negocieze, agenda sa foarte plină. În următoarele luni vom continua negocierile cu parteneri precum Japonia, India, Maroco, Thailanda și va finaliza negocierile cu Canada, Armenia, Georgia și Moldova. Sper că în iulie vom uh, fi capabili să începem negocierile și cu Statele Unite. Aș dori uh, foarte pe scurt, uh, mă refer la acest lucru. Cred că eliminarea barierelor uh, de reglementare ar putea să reprezinte un beneficiu pentru ambele economii, mai ales dacă este să ținem cont de starea în care se află ele în prezent. Puteți să nu fiți de acord în ceea ce privește beneficiile așteptate, uh, prezentate și identificate printr-un studiu independent, însă nu putem să negăm faptul că aceste relații comerciale transatlantice uh, nu sunt exploatate la potențial maxim și de aceea cred că ar fi foarte bine să dăm dovadă de ambiție sporită în această direcție. Rezoluția dumneavoastră solicită Uniunii Europene de a uh, profita de experiența de negociare profundă pe care o are pentru a obține rezultate mai ambițioase în relația cu Statele Unite. Regret uh, că votul de săptămâna trecută se referă la excluderea serviciilor uh, acestea din mandat. Consiliul în continuare trebuie să decidă în această privință, deci nu este finalul acestei călătorii. Am uh, stabilit ca limită cel mai înalt și mai larg mandat posibil, Trebuie însă să existe o concentrare maximă, astfel încât valoarea adăugată să fie de asemenea maximă. Relațiile transatlantice joacă un rol foarte important uh, și spun acest lucru pentru că Comisia INTA va fi în centrul unei lupte foarte importante odată ce negocierile vor începe în luna august. Interesele care nu erau suficient de evidente uh, săptămâna trecută, precum achizițiile publice, transportul mediteranean și aviația, agricultura, serviciile, indicatorii geografici, gazul de șist și alte elemente esențiale vor uh, fi discutate. De aceea vă uh, rog să sprijiniți rezoluția Parlamentului European pentru a uh, obține rezultate și mai ambițioase. Revenind acum la frontul multilateral, uh, ne așteptăm uh, să beneficiem de sprijin. Noi facem tot ceea ce posibil, astfel încât uh, următoarea întâlnire a ONC-ului din uh, decembrie de la Bali să furnizeze un pachet minim privind facilitățile comerciale. De asemenea, continuăm să lucrăm și cu alți membri OMC în ceea ce privește acordurile comerciale și cu privire la servicii. Dorim să începem negocierile cu China, de asemenea. Nu este niciun dubiu că comerțul global are mijloace puternice pentru a scoate milioane de cetățeni din sărăcie. Însă trebuie să avem o abordare mai responsabilă și un management al uh, lanțului de furnizare mai bine gestionat. Condițiile de lucru trebuie de asemenea îmbunătățite pentru că dacă șansele de dezvoltare sunt uh, distruse, atunci uh, și șansele la evoluție sunt compromise. Uh, Evenimentele recente din Bangladesh au uh, arătat că există probleme importante. Acest uh, lucru ne îngrijorează în ceea ce privește siguranța și condițiile de lucru în anumite sectoare industriale din Bangladesh sau în alte țări uh, în curs de dezvoltare. Mă refer în acest context la acțiunile Comisiei, care au fost menționate și în plenară joia trecută. Inclusiv aici nevoia lumii de afaceri de a uh, consolida lanțurile de furnizare. După discuția cu ministrul, prim-ministrul uh, Bangladeshului referitor la prioritizarea acțiunilor astfel încât uh, să se identifice un uh, climat de muncă mai bun și condiții de muncă mai bune în Bangladesh, sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. Suntem în prezent în, într-o relație de consultanță cu reprezentanții Bangladeshului, astfel încât să putem organiza și o întâlnire uh, la nivel înalt cu reprezentanți ai uh, sectorilor industriale din Bangladesh cândva în iulie. Sperăm că astfel tragedii care se întâmplă în prezent să fie prevenite pe viitor. Furnizarea și lanțul de furnizare responsabil reprezintă un element foarte important. Transparența în sectorul extractiv joacă un rol important, de aceea uh, trebuie promovată. De aceea am lansat o consultare publică pentru a aduna perspective privind uh, eventuale inițiative ale Uniunii Europene cu privire la minerale care provin din zone de conflict și din uh, zone cu risc major. Feedback-ul la această consultare uh, publică ne va arăta dacă putem să dezvoltăm o schemă a Uniunii Europene privind aceste lanțuri de furnizori și uh, de due diligence în ceea ce privește uh, țările în curs de dezvoltare. Eu personal voi face tot ceea ce este posibil astfel încât să lansăm o inițiativă legislativă pe acest subiect înainte de sfârșitul anului. Pentru că acest lucru pare a fi uh, un uh, moment bun pentru introducerea de uh, propuneri legislative. Pentru a încheia, trebuie să spunem că Comisia are foarte mult de lucru în continuare. Uh, ne gândim și la noi inițiative și la lansarea acestora. Mă bazez pe angajamentul dumneavoastră, dar știu că mă pot baza pe acesta pentru a, ca lucrurile să fie încheiate cu bine. Și dumneavoastră vă puteți baza pe mine. Uh, Pe perioada mandatului care mi-a mai rămas, voi face tot ceea ce este posibil, astfel încât să înregistrăm progrese pe marginea unui număr cât mai mare de dosare. Domnule președinte, vă rog. Uh, Trecem la dezbatere. Uh, comisarul s-a concentrat uh, mai ales asupra ceea ce va mai rămâne din mandatul său de, de, de acoperit și de rezolvat și um, de aceea vă invit să luați cuvântul pentru a vă exprima opiniile. Urmăm uh, uh, tradițională și începem cu domnul Caspar în numele PPE. Domnule comisar, vă mulțumim că ați găsit din nou calea spre noi, că sunteți în mijlocul nostru azi. Uh, arătați pe bună dreptate unele uh, succese pe care le-ați avut alături de noi în ultimii trei ani și jumătate. Mai întâi uh, despre acordul cu Statele Unite. Eu sper că în luna iunie să putem da startul uh, în final pentru negocierile pe marginea acestui uh, acord. Nimeni n-ar fi sperat acum ceva vreme să se întâmple așa de rapid. Eu sper că Eh, vom putea să punem eh, Comisiei la dispoziție suficiente resurse pentru un mandat care să eh, conducă la negocieri de succes. Pentru că negocierile preliminare au decurs mulți ani la rând și m-aș bucura foarte mult dacă acest acord cu Statele Unite, care este strategic și important, ar fi un de succes cât se poate de repede și să nu devină așa numită never-ending story, o poveste fără sfârșit. Apoi, ați vorbit de uh, acordul de protecție a investițiilor cu China. Și aici este important să avansăm, pentru că încă există foarte multe probleme uh, pe care le înfruntă uh, industriașii europeni în China. Cred că aici uh, trebuie să obținem o poziție mai bună. Dar vorbim deja despre acordul de protejare a investițiilor reciproce. Uh, consider că uh, Comisia nu trebuie să abordeze doar acordul bilateral cu China, ci ar trebui să evalueze și acordurile bilaterale pe care le au deja statele membre în vigoare cu state terțe. Deci, uh, uh, cred că prin comitologie se poate ajunge la o armonizare a acestor relații. Uh, de exemplu, negociem cu Vietnamul asupra unui acord de liber schimb, dar un stat membru a solicitat permisiunea și a și primit din partea Comisiei permisiunea de a negocia în nume propriu un astfel de acord bilateral. Și atunci trebuie să întreb, eh, domnule comisar, cum putem soluționa această problemă? Adică, pe de o parte, eh, avem competența europeană pentru protecția investițiilor, pe de altă parte, constat în ultimele luni că uh, statele membre uh, încep uh, din nou să negocieze în nume propriu acorduri bilaterale. Poate că statele membre ar trebui să fie totuși atenționate că aici este vorba de o competență europeană. Și în al treilea rând, domnule comisar, ați vorbit despre multe inițiative ale dumneavoastră, despre multe obiective, dar um, deplâng că nu există realocări de fonduri la Comisia Europeană. Pentru că dacă văd că care sunt uh, proiectele pe care le-ați amintit azi și dacă mă gândesc că trebuie să le desfășurați uh, cu colaboratorii noastre de azi, mă întreb dacă din punct de vedere al personalului avem resurse suficiente. Și atunci vă întreb cum putem noi, Parlamentul European, uh, care cred că are disponibilitate în această direcție, cum putem noi în uh, Parlamentul European să vă ajutăm să uh, identificați resurse care poate sunt disponibile într-o direcțiune generală și să le realocați direcției generale pe care o conduceți dumneavoastră. Pentru că uh, acordurile eh, cu China, cu Statele Unite, cu, cu alți parteneri sunt foarte importante și trebuie să nu eh, tărăgănăm situația doar din lipsă de personal. Apoi, se vorbește eh, la nivelul statelor membre foarte mult despre această, această procedură de antidumping care a fost lansată în legătură cu celulele fotovoltaice produse de China. Nu vreau să intru în detalii dacă sunt sau nu sunt valabile cifrele, dar pentru că s-a vehiculat deja cifra de 47%, acum nu trebuie să ne lansăm în discuții dacă este oportună sau nu această cifră, dacă ar trebui să fie mai degrabă 60% sau nu, dar vă rog cu insistență, nu putem sucomba ca Uniunea Europeană să să ne lăsăm îngenuncheați de, de colegii noștri chinezi și uh, de aceea va fi foarte recunoscător dacă ați face ceea ce vi se cere și în acest caz, și anume să impuneți anumite uh, uh, taxe vamale care sunt aplicabile pentru produsele chinezești pentru că știți uh, și dumneavoastră știm și noi din trecutul recent cât de dificil este să negociezi cu un partener atât de sigur de sine cum este China. Nimeni nu dorește un război comercial cu China și consider deplasată orice afirmație în acest sens, dar cred că uh, Uh, la o marjă de antidumping de 47%, uh, este evident că nimeni nu dorește un astfel de război comercial și că doar uh, vrem să instituim eventual niște măsuri de defensivă. Deci uh, vă rog să elaborați uh, uh, puțin pe această temă și vă rog insistent ca în activitatea dumneavoastră să nu cedați în fața chinezilor, să vorbiți de, cu chinezii și explicit despre această, acest caz, cum sigur merită vorbiți și despre alte cazuri concrete. Pentru că modul în care vom rezolva aceste situații va uh, determina și modul în care vom negocia pe viitor cu chinezii în materie comercială. Mulțumesc, domnule președinte. Next, uh, on behalf... Președintele, mulțumesc. Uh, domnul Bernd Lange, în grupul social... numele grupul socialiștilor și democraților. Uh, Domnule președinte, domnule comisar, uh, în completare la cele spuse de antevorbitorul meu, eu spun Daniel Caspari, că această poziție pe care ai exprimat-o o vei susține și în fața Guvernului Federal German, care are o poziție puțin nuanțată. Domnule comisar, am trei observații. Mai întâi, uh, Ați vorbit despre dificultățile de ratificare a uh, acordurilor bilaterale încheiate de statele membre. Păi, Motivul este că aceste acorduri au fost definite ca acorduri mixte. Și această problemă o vom avea și la viitoarele acorduri de liber schimb. Și atunci vă întreb care este strategia dumneavoastră uh, vis-a-vis -vis de uh, uh, Consiliu Uh, în a vă asigura că tratatul de uh, la Lisabona este respectat și că uh, competențele UE nu sunt subminate prin aceste acorduri de tip mixt. În al doilea rând, în ce privește incidentul din Bangladesh și consecințele care decurg, eh, am considerat foarte oportune și salutare eh, concluziile adoptate la ultima sesiune plenară. Vă întreb de aceea, n-ar trebui ca în următoarele acorduri de liber schimb să eh, formulăm ceva mai respicat, răspunde responsabilizarea în ce privește lanțurile de aprovizionare, respectiv răspunderea corporatistă socială? Da? Uh, pentru că există, există modele deja și precedente în acest sens. Și în al treilea rând, mai așteptăm uh, uh, revizuirea legislației privind utilizarea duală a anumitor produse și servicii. Uh, sunt sigur că sunt sigur că uh, și în următoarele luni, chiar dacă vă apropiați de sfârșitul mandatului noastră, veți avea inițiative legislative, deci poate și în acest domeniu. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc. Uh, doamna Silvana Cohmerin, în numele ALDE. Um, <clears throat> thank you very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar că vă aflați aici. Sunt uh, recunoscătoare că nu Ați uitat uh, ceea ce a spus la o audiere destul de dureroasă, că sunteți deschis uh, la cooperare și dialog cu Parlamentul. Cred că v-ați ținut această promisiune și nu ați uh, urca, uitat în anii după audiere această promisiune. Aș vrea să mă refer la două elemente și colega mea în numele ALDE, Catherine Bierder se va referi la alte probleme. Ați spus că finalizăm cu Canada uh, acordul CITA. Am uh, auzit această propoziție de atâtea ori în ultimii doi ani, încât mă întreb cât de finală este această finalizare. Ne puteți da o dată mai uh, concretă când vom uh, asista și vom aniversa finalul uh, negocierilor, care sunt uh, chestiunile care sunt încă deschise și problemele aflate în suspensie între Canada și Uniunea Europeană. Colegul meu, Daniel Cas, Paris și Berlanghe s-au referit deja la această problemă și anume discuțiile foarte zgomotoase uh, în legătură cu măsurile luate împotriva Chinei. 15 state membre nu sunt uh, încântate de ideea acestor acțiuni întreprinse împotriva Chinei. Uh, numai șase state membre susțin poziția Comisiei, altele nu s-au hotărât. Consiliul a ajuns la vreo hotărâre. Mă întreb care sunt următorii pași atunci în contextul acestei dinamici între state membre și comisie. Care este punctul noastră de vedere în detaliu? Și apoi, în ceea ce privește uh, panourile uh, solare, cred, că aveți uh, dovezi foarte clare de ce vreți să impuneți taxe Uh, provizorii. Dacă ne puteți da informații în această privință, pentru că, pe de o parte, analiza se află încă în curs, pe de altă parte, se întâmplă lucruri foarte concrete. În ceea ce este telecomunicațiile, nu suntem într-o situație legală, ca atare, pentru că este o decizie în principiu pe care a luat-o Comisia, chiar și în conformitate cu regula OMC. Dacă Comisia a luat în principiu această decizie, dar nu a activat această decizie, ce înseamnă acest lucru? Vedeți, aceasta uh, ca o stare conflictuală și apoi uh, cererea Comisiei din pentru a discuta un acord de investiții cu China și, pe de altă parte, aceste investiții care nu sunt percepute ca fiind de ajutor pentru relații comerciale deschise cu partenerii chinezi. Vă mulțumesc. Președintele. Grupul ECR. Astrid Campbell. Mulțumesc, domnule președinte. De la ultima apariție uh, în Comisia INTA, știu că i-ați acuzat pe, Europa, pe deputații uh, englezi, membrii Parlamentului englez, că nu știu uh, nimic despre Europa și că ar fi un dezastru să părăsească Uniunea Europeană. Uh, Uh, este uh, un articol în ziarul The Independent în ediția din 6 mai. Această hotărâre este pe baza, luată pe baza unor uh, fapte și unor cifre, sunt de acord. Dar pentru că v-ați implicat în politica britanică, dacă Regatul Unit în 2016-2017, dacă ar vota într-un referendum să părăsească uh, Uniunea Europeană, spuneți în calitate de uh, comisar pentru uh, comerț că n-ar putea să uh, negocieze uh, un uh, acord cu cel mai mare partener, uh, Regatul Unit. Deci, uh, importul în fiecare lună din statele Uniunii uh, Europene în Regatul Unit este de 4 uh, miliarde iar exportul este de 2 miliarde. Deci, eh, cu siguranță ar trebui să existe un acord eh, de liber schimb între Uniunea Europeană și Regatul Unit, eh, așa cum avem cu Elveția și cu Norvegia. Puteți să clarificați acest lucru, această intervenție în politica britanică? O să fac asta. Verzii. Am uh, multe întrebări, spune doamna Keller. Ați vorbit uh, despre Columbia. A existat uh, o foaie de parcurs uh, pentru Peru și Columbia în ceea ce privește drepturile omului și alte dimensiuni. Dacă ne spuneți, ne puteți să ne spuneți cum vor uh, uh evolua lucrurile, cine este responsabil cu punerea în aplicare a foii de parcurs. În al doilea rând, ați uh, menționat Myanmarul dacă se uh, va face o raportare uh, în ceea ce privește drepturile omului înainte de a trece la reluarea sistemului de preferințe generalizate uh, din 2014. Dorim să avem un rol uh, de plin și susțin uh, PP-ul în ceea ce privește China, că nu trebuie să uh, dăm câștig de cauză uh, Chinei. În ceea ce privește Statele Unite și pentru că ați menționat faptul că transparența este foarte importantă, chiar dacă în alte împrejurări, cred că în acordul comercial cu Statele Unite este important să existe transparență în ceea ce este negocierile în curs. Atunci când nu a fost transparență, lucrurile nu au funcționat bine. Deci transparența este importantă. Cum uh, uh, reușiți uh, să îi informați pe eurodeputați, dar și pe cetățeni în legătură cu evoluția negocierilor. Este important să luați în serios uh, cerințele noastre în uh, ceea ce privește uh, componenta audiovizuală, dar și alte, alte astfel de aspecte. În ceea ce privește Bangladeshul, Parlamentul a votat în cele două sesiuni plenare și anume că vrem să vedem uh, reguli uh, obligatorii în uh, ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor. Și pentru că ați vorbit de e-purse, mă întreb dacă ați văzut raportul raportul uh, Comisiei ITRE care a mers în delegație care este răspunsul în legătură cu EPA. Și aș vrea să știu care este uh, stadiul, uh, cum stau lucrurile în această privință. Președintele, nu văd pe nimeni de la GUE. Și acum uh, William Dartmer. Vreau să uh, numele FD. Uh, mulțumesc comisarului pentru că participă la această întâlnire și că s-a exprimat cu obișnuitai uh, claritate și precizie. Vreau să adresez două întrebări și la niște uh, chestiuni care nu sunt uh, conexe. Comentariile dumneavoastră în legătură cu Regatul Unit. Contextul este că de când Uniunea, Regatul Unit în 1973 a devenit membru deficitul uh, este de 538 de miliarde de lire sterline. Uh, asta într-un speech pe care l-am ținut în septembrie. Suntem în mai acum și cred că acest deficit a crescut. Ar fi bine să se clarificați dacă este numai o previziune personală din partea dumneavoastră sau dacă vorbiți într-o poziție oficială în calitate de comisar cu problemele comerțului sau dacă vorbiți în numele comisiei. Și indiferent de baza uh, sau de pe poziția în care vorbiți, este vorba de previziune sau e vorba de ipoteze? Dacă un, uh, Regatul Unit ar ieși din Uniunea Europeană și aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de, de vedere. Regatul Unit nu va avea uh, un acord similar, un acord de liber schimb uh, de tipul celor care au fost semnate cu Corea de Sud uh, și Mexicul sau care se are în vedere în legătură cu Columbia sau în raportul cu Columbia. A doua întrebare se referă la taxele pe panourile solare. E vorba de Uh, taxele pe panourile solare uh, fabricate în uh, China. Potrivit lui Financial Times, nu numai că Germania obiectează, dar 14 state membre obiectează la această inițiativă din partea dumneavoastră. Și Financial Times avansează chiar cifra de 17 state membre care obiectează la această inițiativă aș vrea să îmi spuneți în cazul în care mai bine de jumătate din statele membre obiectează și majoritatea, din punct de vedere al populației și din punct de vedere numeric, uh, punctul noastră vă dă autoritatea morală de a lansa o campanie de uh, taxe punitivă împotriva produselor chineze care ar putea să meargă până la 47 Puteți să confirmați că este o uh, inițiativă proprie, că această inițiativă nu a fost uh, uh adoptată uh, cu aprobarea statelor membre sau este o inițiativă uh, care ar fi numită Uh, Frolec într-o instanță europeană, adică nu are nici o susținere. Fiecare acțiune trebuie să uh, aibă și o reacțiune, așa se întâmplă în fizică. Întreprinderile din circumscripția mea electorală uh, care instalează astfel de panouri solare Uh, ar da faliment uh, dacă astfel de uh, taxe punitive ar fi instituite. Aștept comentariile dumneavoastră și mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și răbdarea cu care ați ascultat observațiile noastre. Could be short of time, but if you want to...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 Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă există întrebări suplimentare, poate dacă răspund la câteva uh, mai uh, cad alte întrebări care urmau a fi adresate. Am uh, sentimentul că oricum orice întrebare posibilă a fost deja adresată, dar bine, cu Parlamentul niciodată nu știi cum stă treaba. În ceea ce privește, sau cel puțin sper că putem să începem negocierile în iulie, cred că există o șansă rezonabilă să ajungem la un acord în ceea ce privește mandatul uh, pe 14 iunie la Luxemburg. Nu voi insista asupra discuției privind uh, audiovizualul, însă dacă privim cele trei uh, linii roșii care au reprezentat indicatori și pentru Parlament, atunci um, nu pot imagina ce s-ar putea întâmpla la negocieri astfel încât uh, diversitatea să fie afectată. Sigur, nu pot să observ nimic, însă, în ce privește diversitatea culturală, toate aspectele trebuie acceptate în unanimitate Sentimentul meu este că există anumite aspecte care ar trebui să poată fi discutate, fie că ajungem la soluții, fie că nu. Uh, însă lucrurile trebuie abordate. Există o evoluție foarte rapidă în acest sector, mai ales din perspectiva numerică. Conținuturile sunt uh, aliniate but Apple, Google, Netflix și toate puteți observa că este a unei probleme ceva mai largi, mai vaste și în final vom fi martorii acestei evoluții. Nu este necesar să știm care va fi cadrul pentru aceasta, pentru a face modificări pe viitor. Așadar, sper că vom avea ocazia să discutăm despre aceste lucruri cu Statele Unite, dar vom vedea cum stau lucrurile în, uh, pe parcursul mandatului. Am înțeles mesajul Parlamentului, cu toate că trebuie să spun, domnule președinte, că nu sunteți responsabil pentru acest lucru și membrii prezenți aici nu sunt nici ei responsabili, însă acesta ar trebui să fie o dezbatere mai vastă la plenară și nu să aibă loc uh, doar uh, în rândul membrilor acestei comisii. Este păcat că nu s-a întâmplat așa până acum. Uh, întotdeauna este păcat că nu se întâmplă așa la dezbaterile din plenară până la urmă participă aceiași, aceleași persoane uh, ca și la comisie, ei susțin discursuri, um, se cunosc între ei și este păcat că nu există o participare mai vastă și din alte sectoare ale Parlamentului, dar până la urmă asta e viața. În ceea ce privește China, am propus uh, colegiului un mandat, un proiect de mandat și Consiliul trebuie să decidă cu privire la acest mandat. Proiectul de mandat se referă la protecția investițiilor și la accesul la piață. Am spus Chinei cu claritate că dorim să ne angajăm în negocieri, dar că acestea trebuie să abordeze și accesul la piață. În mod repetat, concluziile summitului cu China au uh, specificat că aceste negocieri ar trebui să se refere la subiecte de interes pentru ambele părți. Un lucru decisiv, ambele părți. De deci subiecte care, cu care nu este de acord cealaltă parte uh, vor rămâne pe ordinea de zi și noi vom insista asupra acestui lucru. Ceea ce aș dori să observ și să aflu din partea Chinei este dacă și ei înregistrează progrese cu mandatul lor. Pentru că spun că sunt gata și că înregistrează progrese, dar pe unde se găsesc? Care sunt progresele astea? Aceste lucruri trebuie discutate cu Consiliul, dar cred că atunci când ajungem la concluziile mandatului, pentru că, în final, lucrurile nu vor sta atât de rău la Consiliu, vom avea o perspectivă mai clară referitoare la uh, lucrurile la care se gândesc chinezii. Lucru care nu este întotdeauna ușor de aflat, trebuie să recunosc. În ceea ce privește investițiile bilaterale și acordurile privind investițiile bilaterale, pe acestea nu le vom autoriza. Avem angajamente clare privind procedurile Uh, și acordul de investiții cu China. A existat o propunere oficială înaintată la summit de către Uniunea Europeană de ambii președinți Van Rompuy și Barroso. Așadar, în acest moment nu vom autoriza investiții, acorduri de investiții bilaterale, respectiv negocieri ale unui stat membru cu China. Nu vom face acest lucru pentru că nu ar avea sens. Uh, și avem autoritatea de a ne opune acestui lucru, ceea ce vom și face. A fost o problemă și cu Italia, vă amintiți? Ați adresat o întrebare vis-a-vis -vis de Italia, nu-i așa? Întrebarea mea referitoare la aceste uh, acorduri de investiții bilaterale nu se referea la statele membre și China, ci la statele membre și Vietnam, Kazahstan sau alte țări din regiune. Am fost informați despre mai mult de 20 de astfel de acorduri. Noi nu am primit aceste solicitări până acum, spune domnul comisar. Așadar, vor fi parte a acestor acorduri. Deci, odată ce ne vom angaja pe această cale, va depinde de Uniunea Europeană cum stau lucrurile, nu de statele membre. Realocarea resurselor umane. Am obținut niște resurse suplimentare, mai ales pentru că regula celui, celor minus 1% nu se aplică, nu ni se aplică și nouă. Este adevărat că în acest moment ne avem o agendă foarte încărcată și am avea nevoie de mai mult personal. Continuăm să lucrăm pe această direcție. Și sigur, cineva va trebui să renunțe la anumite posturi pentru a se întâmpla asta și se spune că astea sunt toate posturile pe care le putem obține. Încercăm însă să facem tot ce putem. On solar panels, and there are a number on, on, on a number of questions on. În ceea ce privește panourile solare, există mai multe întrebări și știu că Există 14 sau 15 state membre care au votat împotriva lor. Știu acest lucru. În primul rând, ele oferă o recomandare, nu decid. Comisia Europeană este cea care decide dacă să impună uh, obligații provizorii. În al doilea rând, dacă este să ne uităm la componența votului, uh, voturi pozitive, negative și abțineri, Și acest lucru se referă și la uh, întrebările din partea colegilor britanici, Campbell și Dartmouth. Procentajul poate fi diferit față de 50 la 12. Există o pondere a voturilor aici și sunt convins că știți aceste lucruri, însă de multe ori puteți să fi pornit de la o, o prezumție falsă, pentru că se poate ca unii să se abțină și să facă parte dintre statele membre mari. Însă, ceea ce se observă în acest rezultat este că Comisia joacă un rol decisiv în acest tip de proceduri. Și am spus uh, foarte clar acest lucru și uh, ministrului adjunct chinez cu care m-am întâlnit ieri. Mulți uh, jurnaliști japonezi nu mă vor impresiona făcând presiune asupra statelor membre individuale. Nu m-ar putea păsa mai puțin dacă se întâmplă așa, dacă presiunea este exercitată de cel mai mare stat membru din lume sau de o insulă micuță. Pentru mine lucrurile sunt exact la fel. Se încearcă să se pune presiune asupra statelor membre, dar uh, își pierd pur și simplu timpul făcând acest lucru cu mine. Dacă este să analizăm procedura, Constatăm că este foarte important să existe recomandări prealabile și să ținem cont de ele dacă suntem convinși că putem să facem anumite lucruri, pentru că pot să vă asigur că în particular, cei care votează împotrivă nu spun același lucru. Așadar, nu este bine că anumite state membre se tem să voteze așa cum cred și cum se gândesc că ar trebui să voteze. Aceasta nu este o evoluție pozitivă și eu nu voi ceda pe această direcție. Bernd Lange, poziția privind China, nu voi comenta în plus uh, față de acest lucru. Aș putea spune mai multe lucruri, însă nu o voi face acum. părerile politice nu sunt întotdeauna foarte clare, foarte directe. În ceea ce privește Bangladeshul, cred că ar trebui să continuăm de ambele părți, atât în Bangladesh cât și în Europa și Statele Unite. Am fost uh, solicitat să lucrăm eventual împreună cu Statele Unite și sunt dispus să facem acest lucru, dar atunci și companiile private ar trebui să se implice. Și, în mod evident, trebuie să lucrăm și vom lucra cu guvernul din Bangladesh și nu este un lucru deloc ușor, trebuie să vă spun asta, pentru că vorbim despre mii de companii dintr-o țară mai puțin dezvoltată. E vorba despre un proces, dar procesul trebuie să meargă pe o direcție. Și nu sunt dispus să accept un lucru, și anume că putem să facem comerț cu ei numai dacă oferă 30 sau 40 de dolari pe lună. Nu, acest lucru nu este adevărat. Când vorbim despre nivelul de plată, sau despre salarii și alte lucruri, acesta este protecționism pur. Nu sunt uh, lucruri uh, clare, dar trebuie să existe o direcție bună, clară, uh, pe care se îndreaptă lucrurile în favoarea acestor oameni sărmani. Trebuie să încercăm să înregistrăm progrese reale. A fost și o întrebare referitoare la cred că doamna Keller a adresat întrebarea, se refera la Bangladesh. Este vorba despre orice, dar nu arme. Și dacă este să ne uităm la aceste lucruri, condițiile nu sunt atât de extinse. Dacă este să pui prea multe condiții, atunci pur și simplu spui țărilor mai puțin dezvoltate că nu au cum să lucreze cu tine. Permiteți-mi să, să îmi termin ideea. Trebuie găsit un echilibru. Am analizat lucrurile și trebuie să spun că numărul de convenții ale Organizației Internaționale a Muncii nu este cuprinzătoare. Dacă dorim să luăm măsuri și să inițiem acțiuni, trebuie să ținem cont de această cooperare cu ILO, dar De asemenea, trebuie să le oferim șansa de a-și demonstra eficacitatea. Trebuie să ne putem baza pe rapoartele OIM și Sigur, trebuie să ținem cont și de întregul proces în mod normal, trebuie să acționăm în baza a ceea ce identifică OIM și dacă ei ajung la concluzia că a avut loc o încălcare gravă a anumitor condiții, pentru a clarifica, pentru că nu mă refeream la restricțiile de import. Eu sunt împotriva restricțiilor de import. Mă refeream la uh, regulile de uh, responsabilitate corporată ale companiilor. vom uh, lucra în ceea ce privește aceste reguli și consider că companiile au o responsabilitate socială. Salut poziția adoptată de o serie de companii europene, însă cred de asemenea că aceste reguli ar trebui să fie obligatorii pe viitor. Sunt în favoarea acestor prevederi, sunt uh, pentru responsabilitatea socială în ceea ce privește lanțurile de furnizare și poate nu întotdeauna este ușor de verificat. Există o situație foarte complexă, însă nu vorbim despre IMM-uri mici, ci vorbim despre companii mari care trebuie să investească în această direcție și să se asigure că lanțul lor de furnizare este cel corect și că este verificat în permanență. Însă nu am nimic de ascuns pe această direcție. Întotdeauna am fost foarte ferm și în ceea ce privește mineralele conflictuale, sper că vom putea veni cu o propunere legislativă până la sfârșitul anului. Însă în ceea ce privește răspunderea socială corporatistă, răspunsul este întotdeauna același. Trebuie să depășim o fundătură în discuțiile între cons Consiliu și Parlament în ceea ce privește omnibusul. Și nu putem înainta o propunere până nu se rezolvă acest lucru în ceea ce privește utilizarea duală. competitivitatea europeană, aceasta dorim să fie uh, consolidată. Sper că vom putea să ajungem la o concluzie cât mai rapid în ceea ce privește acest omnibus și că vom putea să discutăm despre ea. Doamna Cochmerin, Privind Canada. We have already hoped uh, for some time that... Am sperat ceva vreme ca acest uh, acord să fie încheiat. Ați sperat și dumneavoastră, am sperat și eu. Ultima dată când uh, am fost la Ottawa, atmosfera era cam înghețată. Nu neapărat în sală de ședință, ci afară. Fără a intra în detalii, pot să vă spun că mai sunt în discuție anumite detalii, le-am numit noi, da, știți cum e. Detaliile sunt foarte importante când vrei să finalizezi negocierile pe un acord. Adică se vorbește despre proporția, raportul dintre carne proaspătă și carne congelată. Da? Adică la exportul dinspre Uniunea Europeană ce să se exporte carne proaspătă sau carne congelată, pentru că valoarea, de, diferența de valoare este foarte mare sunt uh, experți care sunt foarte specializați în această deosebire între carne congelată și carne proaspete. Și se pare că detaliile chiar sunt esențiale. Mai este în discuție și uh, o, un element de, legat de achizițiile publice. În rest, uh, pot să spun că suntem, ne-am pus de acord în legătură cu termenii acordului. Uh, Cred că mâine sau poimâine ne vom întâlni cu ministrul canadian de resort uh, la Paris, uh, sub egida OECD, OCD și pot să spun că nu suntem pe ultima sută de metri, suntem chiar pe ultimii 5 centimetri. Deci uh, sper să nu se termine benzina pe această ultimă distanță foarte scurtă. În ce privește sectorul telecomunicațiilor, în Colegiul Comisarilor am luat decizia, am, am decis că în principiu suntem gata pentru acest uh, domeniu. Iar în ce privește panourile sonale, so, solare, trebuie să ne bazăm pe uh, reclamațiile și plângerile uh, unor companii, marea lor majoritate companii germane. Deci aici situația este puțin mai dificilă pentru că procedura în domeniul telecomunicațiilor ar fi o procedură din proprie inițiativă. Colegiul comisarilor a decis să facă în acest, să procedeze în acest fel și a decis în unanimitate, ceea ce este totuși important. Și fără nicio presiune dinspre exterior, pot să vă asigur. Acum trebuie să vedem uh, ce se va întâmpla, trebuie să mai dăm puțin timp uh, chinezilor să-și pregătească poziția de negociere și dacă ei, uh, în schimb, nu vor face nimic, atunci noi va trebui să acționăm. Încă o chestiune. Dezbaterea cu China este importantă. Este poate cea mai importantă negociere comercială poate cu excepția acordului cu Statele Unite. Dar acolo nu, vor, nu ne certăm pe probleme principiale, acolo nu avem o, o dispută, acolo doar reglementăm niște detalii. Deci miza reală este ur- următoarea. Când China când China dorește să, să intre în competiție cu noi și are dreptul să o facă, atunci trebuie să se țină de aceleași reguli de care ne ținem și noi. A trebuie să o facă cu panourile solare, așa, trebuie să o facă și în, în alte domenii. Pentru că e, uh, raportul ultimul 5 ani a fost devastator pentru ei. Au dreptul chinezii să com- uh, intre pe în competiție, au dreptul să-și vândă mărfurile, dar respectând anumite reguli. Și statele membre mai bine s-ar gândi și la acest lucru înainte de a ceda uh, presiunilor dinspre China. Domnule Campbell. poate eh, nu credeți dumneavoastră. Mie să știți că chiar îmi plac politicienii britanici pentru că au stil, domnule. Deci chiar eh, v-am duce lipsa dacă n-ați fi dumneavoastră. Nu, nu că m-aș alătura partidului pe care îl reprezentați. Nu, dar eh, se pare că sunteți sarea și piperul acestor dezbateri. uneori păreți foarte supărat, chiar dacă nu sunteți, pentru că aveți acest umor special. N-am zis cu niciun cuvânt și nici n-am vrut să spun uh, că britanicii nu s-ar pricepe la afacerile europene. Ceea ce exprim eu uh, oricum nu este opinia colegiului, pentru că nu reprezint colegiul comisarilor. Um. Bun, da nu despre asta este vorba. Că o spun în calitate de comisar, că o spun în calitate de cetățean, cu toții credem în libera exprimare a gândurilor, nu? Dar lucrurile de fapt sunt simple. Uh, am fost la cină cu, la Paris cu soția și la masa de alături uh, a fost un membru conservator al Parlamentului Britanic. Am începutul discuția, el era mai eurosceptic, eu începeam să-i spun cum, cum am făcut noi când uh, am construit Europa și cam pe la servirea desertului am constatat că există foarte multe neînțelegeri în legătură cu ce înseamnă Europa de fapt. Acum mă scuzați că am fost așa de franc cu dumneavoastră și uh, uh, nu, cred că nu o să mă acuzați de treaba asta. Uh, <laughs> mă întrebați dacă vom face un acord de limbă schimb cu Regatul Unit. Păi sunteți membru al Uniunii Europene și, și sper că nu ne veți părăsi. Deci uh, nu văd de ce am discutat o chestiune atât de ipotetică când uh, ea nu are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 da, și uh, engleza uh, contelui de Dartmouth este chiar mai elocventă și mai frumoasă decât uh, a domnului Campbell. În ce privește întrebarea doamnei Keller în legătură cu calendarul, uh, voi verifica uh, la ce dată trebuie să iasă următorul raport, cu siguranță că în, pe durata acestui mandat, asta e clar. Iar în ce privește MR, uh, primul raport uh, va fi uh, uh, elaborat și prezentat tot în, înaintea expirării mandatului prezent. Cred că în ce privește TDI am putea ajunge la un acord cu dumneavoastră. Dificultatea ar fi mai mult cu, în relația cu Consiliul, nu cu Parlamentul pentru noi. Iar, iar în ce privește China, să știți că poziția mea e destul de clară în ce privește Trinidad și Tobago, nu cunosc acel raport pe care îl aminteați, dar uh, voi încerca să aflu ce, ce era conținut acolo. Iar în ce privește transparența, uh, eu sunt dispus să, să merg cât se poate de departe cu transparența. Cred că acordul Uh, și discuțiile cu Statele Unite ar trebui să ne permite să fim mai uh, transparenți decât în cazul altor negocieri. Și dacă Statele Unite vor fi de acord cu acest lucru, uh, eu cred că putem să fim extrem de transparenți, pentru că regulile sunt cunoscute, argumentele sunt cunoscute, va fi o arbitrare, o conciliere, un schimb de argumente, dar discuția și negocierile ar trebui să fie mult mai deschise decât uh, cu o altă țară, indiferent de care ar fi asta. Cu sigur, uh, cu sigur este mult mai dificil să, să fii transparent în negocierile cu un stat care nu este uh, 100% un stat democratic. Deci eu sunt foarte clar de, de, de partea unei abordări uh, cât se poate transparente. Dar uh, este de uneori dificil uh, să, să porți o discuție deschisă când nu știi după ce joacă adversarul tău. Și apoi mai există o deosebire între a fi transparent și a spune acestea sunt cărțile pe care le încă, de, încă le dețin. și atunci când negociezi, uh, ții mai aproape de tine cărțile cu care mai joci. N-am însă niciun fel de reținere în a spune care sunt uh, rezervele noastre, diferențele de opinie și așa mai departe. Stimați colegi, spune președintele, vă mulțumesc pentru răbdare, timpul nostru a expirat. Uh, îmi pare rău că nu a mai fost timp să formulați întrebări dar vom ține cont de uh, înscrierile noastre la cuvânt de data asta pentru următorul dialog structurat. La revedere, poftă bună! Yes, definitely. Be far from Chinese. Full support. Full support. No, they are under threat. They are, hmm? you use the right word. They are afraid.